liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir beginnen. Ich grüße Sie auch heute Morgen wieder. Wir haben noch einige puncte zu erledigen. Bună dimineața, stimați colegi. Mai avem câteva puncte astăzi de discutat. Începem cu raportul Sosa Wagner cu privire la priorități în domeniul infrastructurii energetice ante și post-2020. Ieri am avut o audiere interesantă pe acest subiect. Am să-i dau cuvântul colegului Sosa Wagner pentru a ne face o introducere în dezbatere. Vă mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor și vă mulțumesc tuturor celor care sunt deja prezenți. Cred că este... Cred că nu trebuie să spunem că atunci când s-a ales uh, acest subiect pentru uh, un raport, era o temă actuală, însă acum că uh, avem de-a face cu această catastrofă din Japonia, această temă este și mai actuală și mai importantă. Este nevoie de o reacție a Europei la uh, situația din Japonia. O reacția noastră trebuie să fie foarte clară și, bineînțeles, adecvată. Aveți um, proiectul de raport nu se încearcă prin acest raport să se rezolve toate problemele energetice existente. Trebuie să existe o analiză a anumitor subiecte. Nu putem să um, abordăm toate subiectele. Definiția infrastructurii energetice este foarte importantă aici și acesta este și subiectul acestui raport. Nu este vorba de a aborda tematica energiei în Europa. Trebuie să încerc să mă uh, concentrez asupra creierii unei rețele integrate în Europa. Asta înseamnă că multe teme nu vor fi abordate, trebuie să fim conștienți de asta. Mixul energetic al statelor membre este de competența statelor membre și nu putem noi să uh, îl abordăm aici. Bineînțeles că aș ca acest subiect să fie abordat, dar nu se poate. Pentru că competențele reies din, uh, din tratate. Așadar, tematica acestui raport este următoarea. Se subliniază faptul că structura, infrastructura energetică trebuie să fie extinsă în Europa, uh, că trebuie să evităm o fragmentare națională, că trebuie să sprijinim um, utilizarea energiei regenerabile și că trebuie să garantăm securitatea aprovizionării. În acest sens, uh, trebuie să avem um, uh, să acordăm atenție sporită statelor care depind de o singură sursă de energie și, în plus, să eliminăm așa numitele insule energetice. Extinderea infrastructurilor. Mai exact, să creăm o rețea cu legături între statele membre, este și aceasta o necesitate, astfel încât să garantăm solidaritatea între statele membre. Raportul face referire și la faptul că legislația existentă trebuie să fie implementată și transpusă um, în um, totalitatea ei. Uităm de multe ori că există un uh, corp legislativ, că există un, un, o serie de uh, prevederi la nivel european în acest sens. Cum ar fi uh, cel de-al treilea pachet energetic, dar și alte acte normative. Deci acesta ar fi un prim pas foarte important, să fie aplicate aceste acte normative. De asemenea, foarte important, lucru care este menționat și în acest proiect de raport, este faptul că obiectivele politicii uh, climatice și politicii energetice trebuie să fie armonizate și trebuie să fie armonizate și cu celelalte obiective ale Uniunii Europene. De exemplu, sectorul transportului și sectorul uh, comunicării, uh, comunicațiilor. Politicile din acest domeniu trebuie să urmărească o viziune coerentă. De asemenea, în raport se face referire la faptul că eficiența energetică este foarte importantă. Noi suntem un continent care depinde de uh, energia um, externă, de surse de energie externă. De aceea, eficiența energetică și economia de energie sunt uh, aspecte cheie. În plus, uh, direcționarea cererii energetice uh, este iarăși uh, importantă, pentru că aceasta are o influență și asupra infrastructurilor și asupra investițiilor ce se fac sau urmează să fie făcute în infrastructură. Modelul cererii pe care vrem să-l creem, împreună cu economia de energie, aceste elemente sunt importante pentru a ști ce elemente din infrastructură mai lipsesc. Și cu aceasta ajungem la un alt punct din acest raport, și anume uh, dezvoltarea de rețele inteligente. Ieri, la audiere, am avut uh, ocazia să auzim cât de importante sunt astfel de rețele. Și acest proiect de raport cuprinde multe din uh, ideile menționate ieri de către experții noștri. Așadar, dezvoltarea rețelelor inteligente. Un punct. Dar, în strânsă legătură cu acesta, uh, există și ideea orașelor inteligente. De multe ori se uită acest, uh, acest aspect trebuie să ne gândim că politica energetică este o uh, politică pe a cărei scenă sunt prezenți foarte mulți actori. Este vorba de Uniunea Europeană, statele membre, dar și regiunile europene. Și, bineînțeles, uh, autoritățile locale. Economia de energie nu este posibilă fără participarea actorilor de la nivel local, a orașelor, a comunelor, care trebuie să transmită cetățenilor și să ajute la sensibilizarea cetățenilor cu privire la economia de energie. De aici trebuie să vină impulsul pentru economia de energie. Și asta în cadrul unor politici um, armonizate și în domeniul comunicațiilor, transporturilor și așa mai departe. Deci dezvoltarea unor orașe inteligente, să le spunem așa. De, de acest lucru ține și uh, un alt uh, lucru care este prezent în uh, acest raport, și anume de descentralizarea opusă uh, centralizării absolute din trecut a producției energetice. Această centralizare nu, nu poate fi evitată în unele cazuri, însă, în același timp, avem nevoie și de o administrare, de o gestionare descentralizată, mai ales având în vedere faptul că și producția uh, va, fi de, va fi din ce în ce mai descentralizată. Deci, iată, din nou o legătură cu orașele inteligente care aplică politica eficienței energetice și economiilor de energie. În raport veți regăsi și o serie de criterii la punctele 24 și 25, o serie de criterii pe care am încercat să le elaborăm pentru a putea selecționa cele mai importante proiecte. Nu am să le enumăr pe toate. Cred că în raport sunt explicate foarte clar. Însă, aș dori să fac referire la faptul că acest punct este important pentru raport și anume o serie întreagă de inițiative care sunt luate în vederea stabilirii acestor criterii, care sunt importante pentru mine în calitate de raportor. Deci am elaborat o serie de criterii, interes pentru Europa, aspecte uh, de mediu, contribuție la eliminarea insulelor energetice, energii regenerabile, interes public și așa mai departe. Ei bine, aceste criterii sunt o parte foarte importantă a raportului. De aceea fac apel la colegi să uh, sprijine această parte și să o completeze și să o clarifice. Apoi, în ceea ce privește procedurile de autorizare pentru uh, proiecte. Și despre asta am vorbit ieri cu experții de la audiere. Am auzit ieri și unele lucruri um, pe care le uh, introdusesem deja în raport și m-a bucurat acest lucru. Avem nevoie, după cum se spunea și ieri, de o accelerare a procedurilor în întreaga Europa. din punctul de vedere al um, acestei accelerări, um, există și această idee a um, ghișeului unic pentru toți operatorii din acest domeniu, din acest sector. Bineînțeles, și participarea cetățenilor este esențială și asta încă din momentul uh, conceperii proiectului. Cetățenii trebuie să fie implicați și stimulați să participeze de la bun început astfel încât să avem sprijinul populației. De la bun început trebuie așadar populația să fie, ca populația să fie implicată într-un moment în care mai există alternative uh, tehnologice și se pot face unele alegeri. Așa trebuie procedat, pentru că numai așa se obține încrederea populației. Pentru că altfel populația ar putea să blocheze un astfel de proiect, după cum am putut vedea și în trecut. Apoi, mecanismele pentru uh, populație. Practic, trebuie să explicăm oamenilor că nu vor avea de suferit uh, de pe urma extinderii sau construirii unor proiecte de infrastructură. Experții de ieri au mai menționat unele lucruri pe care le-am uh, introdus și eu în acest raport. Uh, și anume piața. Piața este uh, un element cheie în uh, implementarea acestor proiecte. Piața are nevoie de tarife transparente, de un cadru de reglementare stabil. Toate acestea sunt o precondiție pentru a uh, putea uh, practic să se înceapă uh, lucrările. Întreprinderile nu solicită bani și finanțare, ci mai degrabă un cadru de reglementare stabil. Bineînțeles, pot exista și finanțări din partea uh, autorităților în cazul în care este vorba de uh, servicii de interes public. Și cu aceasta revin la ceea ce spuneam la început. Având în vedere situația din Japonia, situația chiar apocaliptică, după cum spunea domnul comisar ieri, e bine, având în vedere această situație, raportul devine și mai important. Avem nevoie de o politică comună, clară, pentru uh, acest domeniu al infrastructurii energetice. este clar că ne aflăm la un punct de cotitură, la un punct istoric, iar acum trebuie să alegem calea corectă și asta este cea mai mare provocare cu care ne confruntăm. Aș dori să mai mulțumesc încă o dată colegilor, raportorilor din umbră și tuturor colegilor care au participat la elaborarea acestui proiect de raport. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care mi s-au adresat cu propuneri. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Avem 13 persoane înscrise la cuvânt. La 10 trebuie să începem cu următorul punct de pe ordinea de zi, pentru că dacă nu, nu vom putea termina. Două minute pentru fiecare, pentru că altfel nu vom putea reuși. Mulțumesc. Dau întâi cuvântul domnului Carin, raportor din umbră. Vă rog. Eh, Vă mulțumesc, dragi colegi. Vreau să mulțumesc și raportorului. Este interesant să avem această discuție astăzi cu o zi înainte să putem să depunem amendamentele. Și eu am să am niște amendamente de depus, dar ideea nu este să modificăm uh, în profunzime raportul, ci să uh, insistăm asupra anumitor aspecte. Este de asemenea foarte bine că am avut această audiere ieri Însă, printre experții invitați, nimeni nu a abordat un subiect care mie mi se pare fundamental, și anume piața comună. De ce Europa vrea să creeze o rețea comună? Ei bine, în primul rând, pentru a putea apoi să aibă o piață comună cu mai multă concurență și mai multe avantaje pentru consumatori. Și ne dorim să avem un cadru de reglementare tarifar care să stimuleze uh, investițiile din partea întreprinderilor. Deci, unele dintre amendamentele pe care le voi depune uh, vor uh, evidenția uh, un pic aceste aspecte. Căci cred că e bine uh, să fie uh, mai, uh, să se afle mai în centrul raportului această noțiune de uh, interesul de a, crea, interesului de a crea o piață comună. Pentru că este un uh, scop și pentru uh, planificarea noastră bugetară. Nu vreau să-mi depășesc timpul um, alocat, deci am anunțat că voi depune câteva amendamente. Mulțumesc, doamna Madurel. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu, întâi de toate, să-l felicit pe uh, colegul meu, Sosa Wagner, pentru acest raport am făcut uh, o introducere foarte detaliată, grupul nostru îl sprijină în mare parte. Împărtășesc de asemenea observațiile dumnealui de la început. și anume că după ce s-a întâmplat în Japonia, subiectul raportului dumnealui este cu atât mai uh, important. Vreau și eu să vă explic uh, ce amendamente va depune grupul meu. Cred că nu miră pe nimeni faptul că vrem să depunem uh, amendamente apropo de uh, proiectul ITER și de uh, faimosul procent de 10% și de faptul că odată cu acest proiect și cu altele ne așteptăm să se mărească ponderea uh, energiilor regenerabile în mixul energetic uh, consumat în Uniunea Europeană. În plus, noi vrem să insistăm asupra faptului că trebuie finanțate acele infrastructuri care sunt de interes european pentru că, așa cum au uh, menționat unii invitați de la audierea de ieri, ne lipsește această viziune europeană de multe ori. Iar comisia, care trebuie să joace un rol de lider, nu își respectă întotdeauna uh, uh misiunea și uneori uh, chiar nu a acționat atunci când ne-am fi așteptat ca ea să ia atitudine, dacă chiar ne dorim Uh, să atingem acest procent de 10%, atunci Comisia trebuie să da dovadă de mai multă capacitate de acțiune. Și noi am vrea să menționăm și o uh, nouă taxă asupra um, um, dioxidului, emisiilor de uh, dioxid de carbon. Mai dați voi încă câteva secunde, domnule președinte. Vom depune amendamente pentru că ne dorim ca Parlamentul să fie implicat în primele proiecte pilot care vor fi desfășurate atât în nordul cât și în sudul Europei. Iar eu, în calitate de raportor din umbră, vreau să-i mulțumesc raportorului pentru spiritul său de cooperare și pentru faptul că a acceptat părerile tuturor și sunt convinsă că vom ajunge la un bun rezultat final. Doamna Vălean. First of all, I want... Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-l felicit pe domnul Sosa Wagner pentru acest raport atât de cuprinzător. Și sunt de acord cu propunerile dumnealui. Când vorbim despre planificare și investiții în domeniul infrastructurilor, trebuie să ne gândim pe termen lung, deci până pe puțin în anul 2050. Știm că Comisia a prezentat această foaie de parcurs până în 2050 și trebuie să ne asigurăm că există o coerență între toate uh, strategiile noastre politice, această foaie de parcurs, uh, strategia Europa 2020 și uneori e chiar greu să le împaci pe toate. Uh, avem uh, tot felul de ținte cifrate uh, de competitivitate și în alte domenii și uh, unele dintre ele ajung să fie contradictorii. Filozofia mea este mereu aceeași. Piața trebuie să uh, fie motorul, investițiile private trebuie să fie stimulate, iar uh, finanțarea publică nu ar trebui să fie autorizată decât ea, dacă aceasta este cu adevărat justificată. Eu cred că această comisie ar trebui să se gândească foarte bine cum va finanța uh, cum va finanța Uniunea Europeană toate aceste proiecte de infrastructură de mare anvergură? Va fi nevoie de miliarde de euro și tocmai datorită acestor obligațiuni legate de proiecte vom putea să uh, uh, strângem aceste um, uh, miliarde de euro. Apoi, eu mi-aș dori să avem uh, propuneri legislative din partea Comisiei pentru a avea cât mai multe garanții uh, juridice, mai ales în ce privește accesul la uh, finanțările publice. Mai consider că criteriile enumerate pentru uh, proiectele de interes european ar trebui să fie mai bine ierarhizate și credem că uh, stimularea concurenței uh, ar trebui să fie uh, unul dintre factorii cheie. Vă mulțumesc. Domnul Jadou are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Salut și eu demersul domnului raportor și cele spuse de dumnealui. În două minute E greu să vorbești despre aspectele pozitive și despre cele uh, mai puțin pozitive. Noi uh, suntem de acord cu această ierarhie a infrastructurilor, da, dacă putem să facem economii de energie, evident că ar trebui să favorizăm asemenea infrastructuri, suntem de asemenea de acord cu ideea rețelelor inteligente și uh, cu uh, dorința de a integra mai bine energiile regenerabile pentru că știm că în planul de dezvoltare pe 10 ani pentru regiunea Mării Nordului um, există o lacună în această privință. Îi mulțumesc uh, și pentru că a introdus în raport ideea a um, uh, taxei în cazul uh, um, în care apar delocalizări și emisiile de carbon sunt și ele delocalizate. Iar în ce privește criteriile de identificare a proiectelor de interes european, este un bun punct de plecare și ni se pare de asemenea interesant că aceste proceduri vor fi deschise pentru uh, toate uh, părțile interesate. Nu știu de ce vorbim despre gazurile din șisturi, când în prezent că nu avem uh, instalații tehnice adaptate pentru exploatarea acestui tip de gaz. Asta însă nu înseamnă că nu suntem de acord cu ideea uh, exploatării acestei și studierea acestei chestiuni de către Comisia Europeană. În plus, se mai vorbește despre uh, o nevoie de acele Comisia europene să efectueze, să efectueze o evaluare a tuturor proiectelor uh, de interes european care uh, sunt deja în curs de desfășurare. Noi ne dorim ca protecția mediului înconjurător să nu fie uh, neglijată. Dezbaterile publice sunt uh, uh, primordiale și nu din cauza evaluărilor de impact asupra mediului sunt, uh, se înregistrează întârzieri cu proiectele, ar trebui să nu mai existe această idee. Mulțumesc, domnul Șimanski. Ehm, domnul początkowy proiect. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, comisia și-a publicat uh, comisia și Parlamentul uh, prin acest raport încearcă să reacționeze. Ce îmi lipsește mie însă din acest raport este criteriul diversificării. Comerțul cu energie generează bani și dacă dorim să investim fonduri publice, în uh, acest domeniu, ar trebui să fim foarte prudenți. Ar trebui să investim fonduri publice doar dacă în spatele acestor investiții, în spatele acestor cheltuieri, Europa uh, beneficiază de o valoare adăugată și uh, cetățenii au de câștigat. Și câteodată nu e foarte ușor să constatăm dacă există o astfel de valoare adăugată. Aș dori să mă refer la diversificare. Diversificarea nu numai a rutelor de transport, ci și a surselor. E greu să identificăm uh, investițiile care ar trebui să fie cofinanțate, dar ar trebui să ținem cont de acest criteriu care ar fi foarte util. Vă mulțumesc. Uh, continuăm pe rând. Domnul Gheorg. a uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu domnului raportor pentru raportul său foarte echilibrat, pentru că am regăsit în acest raport și uh, gânduri din, de, pe care le-am auzit ieri la audiere. Eu aș dori să pornesc pe un uh, ton optimist. Faptul că în aceste luni adoptăm strategia energetică pe termen sau negociem strategia energetică pe termen mediu și lung, înseamnă că încă nu avem o politică energetică comună în Uniunea Europeană, dar că am putea să o avem în viitor. Aș avea patru observații cu privire la acest raport. Bine, uh, puteți să vedeți și amendamentele mele în acest domeniu. Există multe domenii care, pentru care infrastructura este foarte importantă. Mai ales um, în Europa de Est există multe țări care depind de furnizările de gaz din Rusia și am avut um, experiențe aici. Mi se pare că trebuie creată o uh, axă nord-sud. Al doilea punct, implementarea. Cea mai bună abordare ar fi să nu cheltuim nici un euro înainte să fi implementat legislația actuală. De-abia atunci ar urma să utilizăm resursele noastre acolo unde este necesară o dezvoltare. Aceasta ar trebui să fie regula noastră de bază. Apoi, în ceea ce privește procedurile de autorizare, toți participanții de la audierea de ieri au vorbit despre uh, procedurile de autorizare. Este inacceptabil ca un proiect transfrontalier să aibă nevoie de 10 ani până să primească autorizări. Apoi, în ceea ce privește finanțarea, există nevoie foarte mare de uh, finanțare, numai din uh, surse europene, din fonduri europene, nu se va putea rezolva asta. Avem nevoie de investitori privați, dar pentru asta avem nevoie de un cadru de reglementare stabil. Mulțumesc, domnul Ghirec. Raport Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport se axează sau pornește de la premisa că există obiective care trebuie uh, atinse, de exemplu, uh, protecția mediului, uh, competitivitatea europeană și așa mai departe, departe și alte elemente pe care nu o să le enumăr aici. Însă, pornind de la aceste premise, forțele pieței ar trebui să se bazeze pe o infrastructură comunitară. Nu cred că ar trebui să fie așa și nu cred că dacă ar fi așa, aceasta ar fi soluția cea mai bună. Pentru că avem nevoie de un proiect, de o viziune de ansamblu la care, pe care ar trebui să ne bazăm. Aș avea și câteva uh, observații detaliate. La punctul 5, în ce privește planificarea strategică, raportorul ne avertizează în uh, legătură cu uh, uh, suprapunerile între infrastructura europeană și cea a țărilor terțe. Eu nu sunt de acord cu antevorbitorul meu pentru că astfel ar putea să crească restul, uh, riscul de realocare a emisiilor de carbon. Uh, Uh, nu putem permite uh, rețele europene să fie izolată de lumea exterioară. Ar fi uh, o prostie. Și faptul că Comisia intervine în acest domeniu nu respectă negocierile și acordul de la OMC, pentru că în acest caz ar trebui să punem capăt comerțului cu China. Uniunea Europeană ar trebui să țină cont și de Uh, zonele uh, de climă, ceea ce nu figurează în acest raport. Și Apoi, uh, transferul de energie eoliană din nord înspre sud necesită noi, noi rețele. Sunt de acord cu acest lucru și nu numai din spre Marea Nordului, ci și dinspre Marea Baltică și s-a vorbit și despre asta ieri. Mulțumesc, doamna Cavalio. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, colegului nostru, Sosa Wagner. Raportul său este foarte important. Felicitări, e un raport foarte bun. Aș dori să adaug doar două elemente. În primul rând, importanța folosirii uh, Uh, infrastructurii uh, de gaz a peninsulei uh, iberice pentru a primi terminalele de gaz natural lichid și pentru a avea capacități de depozitare în Pirinei. Noi avem astfel de posibilități și, de asemenea, interconexiunea între cele două sisteme, între sud și nord, ar permite Uh, capacitatea de stocare în sol, dar și de transportare a acestei energie pentru a asigura uh, aprovizionarea cu energie și pentru a consolida piața uh, internă a gazului. Aș dori să mai includ un element. Se menționează la raport uh, anumite insule. Insulele naturale și nu doar cele îndepărtate e și problema regiunilor ultraperiferice, precum insulele Canare, de asemenea regiunile ultraperiferice din Franța, care necesită uh, multe investiții în domeniul infrastructurii și poate ar trebui să figureze și ele în raport. Uh, însă, per ansamblu, mi se pare un raport foarte bun care mă, mă satisface. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul von Listenroy. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să îl felicit pe raportor. El sosește la momentul potrivit. Am decis să facem o uh, distinție între gestiunea și, uh, rețelelor și producția de energie și acum trebuie să uh, asumăm răspunderea și din punct de vedere public. s au uh, dat uh, exemple pozitive, de exemplu Germania, țările de jos, uh, în urma crizei, au prevăzut uh, să reducă uh, procedurile, uh, să, să simplifice procedurile și să câștige timp. Apoi, în ceea ce privește aspectul regional, s-a vorbit despre Marea Nordului, de nord-vestul Europei, dar mă întreb cine va investi, cine va investi în aceste parcuri și ferme uliene și în conectarea lor la rețea. Uh, au fost enumerate anumite priorități, însă tocmai uh, lansarea acestor proiecte e problematică și aici uh, piețele ar putea să echilibreze situația. În al treilea rând, uh, obligațiile legate de proiecte. Cred că criteriile ar trebui să fie mai clare. Întotdeauna ne aflăm într-o situație limită la granițele uh, Europei Uh, în anumite regiuni nu s-au atins cele 10%. Ori statele membre ar trebui să uh, facă o alegere, mai ales în ce privește, privește proiectele transfrontaliere. Iar în ceea ce privește abordarea regională și națională, s-a vorbit de acele macroregiuni, s-a vorbit și despre Marea Nordului și despre Marea Baltică uh, ca o astfel de macroregiune. Cred că e o abordare foarte bună pentru ca rețelele să fie văzute în mod mai vast. Mulțumesc, doamna Țicău. Domnule președinte, vreau și eu să îl felicit pe domnul Susan Wagner pentru raportul complet. Aș uh, sublinia în principal importanța rețelelor inteligente și a eficienței energetice. Aș uh, sugera să fie mai bine reflectat uh, în raport și necesitatea de a moderniza rețelele urbane Um, în ceea ce privește energia și mă refer aici la partea de încălzire uh, centralizată, sistemele de încălzire centralizată în mare parte a Europei, în special în noile state membre, este învechită și necesită uh, investiții substanțiale. Aș vrea să acordăm mai multă importanță <clears throat> solidarității energetice și de asemenea faptului că este important uh, să furnizăm, avem ca obiectiv în Uniunea Europeană să furnizăm energie pentru toți cetățenii Uniunii Europene la prețuri accesibile. Nu am înțeles foarte bine ce a vrut domnul raportor să spună la punctul cinci, poate ne va explicita. Uh, de asemenea, aș uh, considera că este important uh, să subliniem mai mult importanța regiunii Mării Negre și în special a coridorului sudic. De asemenea, aș vrea să avem, în ceea ce privește rețelele inteligente, o mai bună integrare a vehiculelor electrice în uh, rețele inteligente uh, de transport uh, și producție a energiei, în special în mod descentralizat la nivel regional, local. Și așa cum spuneam, partea de orașe inteligente, rețele urbane, eficiență energetică ar trebui să fie mai bine subliniată. De asemenea, cred că la punctul 11 ar fi bine dacă Uh, termenul ar fi două mii treisprezece în loc de două mii paisprezece pentru a putea pregăti viitoarea perspectivă financiară. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Vidal Quadras. Gracias, eh, presidente. În Primul lugar, quisiera... Vă mulțumesc, domnule președinte. La fel cu antevorbitorii mei, vreau să-l felicit pe domnul profesor Sosa Wagner pentru acest raport excelent. A reușit să facă ceva uh, rar întâlnit în uh, textele legislative europene. Are un text clar, echilibrat și cuprinzător. Aș vrea să uh, fac și eu câteva adăugiri la această muncă compusă Wagner, deci am să depun câteva amendamente pe care le-am redactat împreună cu Cristin Carins, care este raportorul din umbră pentru grupul meu. Unele din aceste amendamente uh, vorbesc despre eficiența consumului de energie și vrem să subliniem faptul că ar fi o oportunitate pentru uh, întreprinderi de a fi mai competitive, de a face mai bine față concurenței energia trebuie să fie un stimul pentru uh, inovare, pentru a permite întreprinderilor să uh, vrea să facă parte din aceste rețele inteligente și pentru a crește ponderea energiilor regenerabile. Mai vorbim și despre criteriile pentru proiectele de interes european. Am depus amendamente pentru a modifica oarecum formularea articolelor aferente. Știm că în Europa există multe regiuni, fiecare cu specificitățile sale și cu propriile sale nevoi în ce privește alimentarea cu energie și de aceea trebuie să ținem cont de ele uh, atunci când uh, facem o listă cu asemenea criterii. Apoi, în ce privește procedurile de autorizare și acordarea de um, um, licențe, personal sunt oarecum sceptic față de ideea de a avea un termen limită pentru aceste proceduri. Și nu sunt sigur că Comisia poate să aibă vreo influență asupra um, termenelor uh, pe care statele membre le impun pentru asemenea proceduri. Poate că ar trebui să lăsăm uh, să, se scurgă măcar Cinci ani înainte ca uh, Comisia Europeană să poată să demareze o procedură de nerespectare a dreptului comunitar în baza articolului 94 din tratate. În tot cazul, vreau să-l felicit încă o dată pe domnul raportor și îi stau la dispoziție dacă uh, are cumva uh, nevoie de ajutorul meu pentru a asigura succesul acestui raport. Mulțumesc, doamna Pilar del Castillo. Vă mulțumesc, domnule președinte. Din capul locului aș vrea să adresez uh, uh, felicitări și mulțumiri călduroase domnului raportor Sosa Wagner. Acest proiect de raport este deosebit de interesant. Pe baza lui putem acum să uh, depunem câteva amendamente. Doamna Carins a vorbit despre nevoia de a clarifica mai multe puncte din raport pentru ca el să fie mai uh, uh, precis. Atunci când vorbim despre energie și despre infrastructuri, trebuie să facem distinția între rețelele de distribuire a energiei și cele uh, care servesc numai pentru transportul acesteia. Dacă ne dorim să avem rețele inteligente, avem nevoie și de tehnologii avansate. Căci degeaba construiește niște rețele uh, care servesc numai pentru transport dacă nu poți să faci interconectarea cu acele uh, rețele care sunt folosite pentru uh, distribuție. De aceea spun că trebuie să fim siguri că tehnologiile cele mai avansate vor fi folosite pentru a crea aceste rețele inteligente și trebuie să ținem cont de energiile regenerabile, de ideea de a folosi vehiculele electrice, să ne gândim la creșterea um, eficienței consumului de energie Trebuie să lucrăm foarte de aproape cu tehnologiile informației și a comunicațiilor, pentru că numai astfel vom ține pasul cu dezvoltarea tehnologiei și vom putea fi siguri că rețelele noastre uh, uh, sunt într-adevăr inteligente. Deci, cum spuneam, trebuie să putem să dezvoltăm în paralel rețelele de transport și aceste rețele inteligente. Raportorul este conștient de uh, aceste chichițe, dar eu cred că merită să subliniem mai mult importanța um, dezvoltării proiectelor pe scară largă și deja Comisia Europeană este de acord cu această idee. Trebuie să facem o analiză cost-beneficii a acestor rețele inteligente și să Uh, stimulăm acele uh, sectoare ale industriei care uh, au tot interesul să investească în aceste um, modele de rețele. Deci, încă o dată, felicitări prietenului meu drag, domnul Sosa Wagner. Sosa Wagner úr jelentése egy kiváló munka, amihez minnyáján gratulálunk. Domnul Mezaros, mulțumesc, domnule președinte. Domnul Sosa Wagner ne-a prezentat un raport uh, Uh, excelent și ni l-a prezentat într-un moment în care trăim o criză și lucrurile se schimbă în fiecare zi. În urma situației din Japonia, multe state membre vor lua o altă direcție în ceea ce privește politica energetică. Iar noi trebuie să privim înspre viitor iar acest raport trebuie să formuleze viziuni pentru viitor. Aș dori să menționez faptul că infrastructura de gaz nu ocupă un rol important în acest raport. Ar trebui să tragem învățămintele de pe urma crizei gazului din 2008, când a, a existat și un raport al domnului Vidal Coadras. Este bineînțeles, cele mai bune rapoarte le facem în momente de criză. Deci ar trebui să um, ne reamintim de învățămintele uh, trase în acel moment. Ar fi bine dacă s-ar face referire la acest raport, la acel raport și dacă am face apel la statele membre care încă nu participă la implementarea uh, indicațiilor, sugestiilor din acest raport să o facă. Țările din Europa de Est depind Uh, foarte mult de furnizările uh, de gaz din Rusia, iar noi ar trebui să încercăm să evităm asta în viitor. Avem deja semne pozitive în acest sens. Există interconexiuni care se fac uh, pe direcția nord-sud, se creează legături, s-a creat o legătură și între Slovacia și Ungaria. De fapt, s-a luat decizia să se creeze o astfel de legătură propunerile de cooperare ale statelor membre ar trebui să fie luate și ele în considerare în acest raport. Vă mulțumesc! Doamna Hall, vă mulțumesc! Salut uh, elementele din acest raport. Amendamentele pe care le-am uh, depus nu doresc să schimbe spiritul uh, acestui raport, ci pur și simplu să le extindă în unele domenii. În principiu, aș vrea să se spună mai mult despre eficacitatea energe eficiența energetică și despre modul în care trebuie să ne gândim la gestiunea cererii când este vorba, când, atunci când planificăm aprovizionarea. Apoi, când vorbim despre contoare inteligente, este important să subliniem, să insistăm că utilizatorul final și consumatorul trebuie să aibă parte de beneficii clare de pe urma acestor contoare inteligente. Trebuie să ne asigurăm că există uh, uh, ecrane sau um, um, uh, echipamente care, de control uh, asociate acestor uh, controle inteligente. Companiile încearcă să evite lucruri care ar, uh, unele lucruri care ar putea fi benefice pentru consumatori, ar trebui să ne asigurăm că acest lucru nu se întâmplă. Oricum sprijin acest raport. Domnul Odi. Merci, Vă mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu vreau să-l felicit pe domnul raportor. E foarte important să vorbim despre infrastructuri pe plan politic și ar fi bine să definim ce înțelegem prin infrastructură energetică. Am senzația că vorbim mai mult despre rețele transeuropene decât despre infrastructuri. Putem spune că o centrală nucleară este o infrastructură? Eu aș vrea să revin asupra rețelelor transeuropene de energie și cred că ele fac obiectul acestui raport. Vreau să-l întreb pe domnul raportor ce părere are dumnealui despre evoluția dreptului de proprietate. Am pus ieri o întrebare mai directă, am, am întrebat cine este proprietarul rețelelor. Și oare n-ar fi bine să avem o societate la nivel european care să fie singura proprietară a rețelelor? Căci eu nu cred că uh, a suscita concurență între proprietarii rețelelor poate să aducă vreun beneficiu ce obține a rețelelor de transport. Poate că concurența între uh, furnizorii de energie propriu-zisă și rețelele de distribuție poate să fie interesantă, dar eu mi-aș dori să putem să dăm garanții utilizatorului final, în sensul că uh, aceste rețele de transport vor rămâne de competența puterilor publice și că nu uh, riscă să devină proprietatea Gazprom sau mai știu eu cui. Ar fi bine dacă am putea să uh, evităm toată această uh, structură complexă care a apărut foarte clar din dezbatele de ieri. Mulțumesc. Dorește Comisia să ia cuvântul? Ah. Uh, um, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să felicit uh, și eu uh, pe domnul Sosa Wagner pentru că a făcut o treabă excelentă. Explicarea tuturor problemelor cu care ne confruntăm și tuturor provocărilor cu care ne provocăm, mai ales um, rețelele transfrontaliere energetice. Este dificil. Cred că ieri în, la audiere uh, au fost menționate unele lucruri foarte uh, importante pentru această dezbatere, care sunt preluate și în acest proiect de raport. Unele puncte. În primul rând, în ceea ce privește definiția proiectelor de interes european. Bineînțeles că dorim să nu avem liste predefinite de proiecte. Uh, ci mai degrabă să avem un program comun de priorități stabilite în comun. Avem nevoie de transparență, de criterii măsurabile uh, pentru a putea identifica astfel de priorități. Lucrăm cu operatorii de sisteme de transport, proprietarii rețelelor și lucrăm împreună cu um, autoritățile de reglementare naționale pentru a stabili criterii pentru electricitate și pentru gaz. Bineînțeles, acestea vor trebui, fi, vor trebui discutate cu toate părțile interesante. Cred că este important să subliniem că toate aspectele trebuie să fie luate în considerare. Integrarea pe piață. Domnul Carinț vorbea despre cât de important este să completăm piața internă. Bineînțeles, infrastructura sunt baza pentru integrarea pieței Securitatea aprovizionării, un criteriu nemenționat în raportul Sosa Wagner și un, totuși un criteriu foarte important ce a fost menționat de mulți dintre dumneavoastră. Deci, securitatea aprovizionării este un motor foarte important pentru crearea de, și construcția de nouă infrastructură, parțial pentru a uh, elimina insulele energetice, mai ales țările baltice, Avem în acest sens uh, și în Europa Centrală și de Est o serie întreagă de cooperări pentru a vedea care este uh, nevoia la fața locului. Există în continuare insule energetice, dar lucrăm cu foarte multă seriozitate pentru zona baltică. Am pus degetul pe rană la toate problemele din această zonă. Deja există un memorandum de înțelegere în această zonă cu care listează toate problemele existente. Am făcut o listă, practic, cu toate lucrurile care trebuie analizate. Apoi interconexiuni între Polonia, Slovacia, Republica Cehă, Bulgaria, România și Croația va, uh, vom vedea cum putem să legăm Marea Baltică de Marea Adriatică. Lucrurile progresează mai rapid decât um, poate credeți dumneavoastră și asta este vestea bună. Există foarte multă bună voință și bună credință din partea tuturor actorilor de a coopera pentru a defini aceste proiecte de interes european, pentru a integra piața și pentru a asigura uh, aprovizionarea pentru toată lumea. Bineînțeles, există și probleme și le cunoaștem. Ieri s-a spus foarte clar că uh, procedurile de uh, autorizare sunt foarte complicate. 10 ani pentru a construi o interconexiune nu este acceptabil. Aici uh, Parlamentul poate contribui, l-am auzit pe domnul Vidal Cuadras cu propunerile dumnealui de a stabili niște uh, termene maxime, de asemenea sprijin propunerea unui ghișeu unic. Bineînțeles, ne vom inspira din exemplul german și uh, neerlandez uh, numit de domnul Van Nistelrooy. În ceea ce privește reglementarea și finanțarea, cred că este foarte important să avem cadrul de reglementare adecvat Autoritățile naționale de reglementare sunt foarte importante. Discutăm cu acestea pentru a vedea cum putem crea climatul necesar pentru investiții. Bineînțeles, va fi însă nevoie și de bani europeni și pentru a, uh, ne, a analiza posibilitatea unor instrumente de finanțare uh, creative. Vom veni cu o propunere din partea uh, Comisiei cât se poate de rapid pentru că ca să vedeți că ne ocupăm de aceste uh, subiecte uh, și rețelele inteligente sunt foarte importante, mai ales pentru eficiența energetică și pentru a putea uh, gestiona cererea. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile dumneavoastră foarte utile pentru propunerea noastră legislativă de la finalul anului. Domnule Sosa Wagner, mai doriți să interveniți? Da, pe scurt, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să mulțumesc tuturor pentru cuvintele foarte amabile adresate. Acum, pe scurt, cu privire la întrebările dumneavoastră. Doamna Țicău m-a întrebat cu privire uh, la delocalizările emisiilor de CO2. Mă refer aici la o problemă care nu este uh, menționată în comunicarea Comisiei, și anume relația dintre, statele, dintre Uniunea Europeană și state terțe. Tot ce ne dorim noi este ca problemele ce ies de aici să fie abordate. Directiva ce a fost a, a, adoptată trebuie să fie implementată. În ceea ce privește comentariile domnului Odi, el uh, s-a menționat, s-a referit la cine sunt proprietarii rețelelor. Este ceva ce a reieșit și ce a fost menționat și în uh, dezbaterea de ieri. Statele vin cu răspunsuri diferite. Fiecare stat a venit cu propria variantă. Uneori se diversifică mecanismele de transport, uneori poate statele n-au găsit cel mai bun răspuns, însă Acestea sunt numai unele puncte. Au mai fost menționate și altele în timpul dezbaterii. Insulele energetice, eficiența, piața unică, acestea sunt aspecte importante și cred că vom avea posibilitatea, când vom purta dezbaterea cu privire la amendamente, să abordăm toate aceste subiecte. Termenul este în câteva zile și vom avea posibilitatea să revenim la aceste puncte și să le discutăm în lumina noilor amendamente. Vă mulțumesc tuturor și sper că voi putea în continuare să mă bazez pe sprijinul dumneavoastră. Vă mulțumesc. Äh, Vă mulțumesc. Termenele sunt, termenul este 17 martie la ora 12 și vom vota pe 14, 15 sau 16 aprilie. Pe 26 mai vom, în comisie, pe 26 mai vom vota. Cu acesta încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Aș dori să trec la următorul punct și anume analiza opțiunilor pentru depășirea obiectivului de reducere de, uh, cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră și evaluarea a riscului de relocare a emisiilor de carbon. Doamna Iordan Țiseli este raportor, ea este însă bolnavă. Doamna Carvalho va prelua prezentarea. Mulțumesc! Thank you very much, Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Jordanes asked me to uh, talk. Doamna Jordan Cizeli m-a rugat să mă exprim în numele ei, pentru că e bolnavă. O fac cu mare plăcere. Aș dori să sintetizez avizul Raportorul stabilește cinci puncte în acest uh, aviz. Primul dintre ele e faptul că raportorul dorește să descriem uh, situația actuală față de obiectivul de 20%, dacă suntem pe calea cea bună sau nu, având în vedere criza economică actuală și punând accentul pe perspectiva pe termen lung, 2050 adică. În al doilea rând, raportorul dorește să definească mecanismele existente pentru a depăși pragul de 20%, de exemplu, eficiența energetică, infrastructurile energetice, schema de comerț cu emisii, programul cadru. Și, în al treilea rând, beneficiile și impactul pe plan ecologic și uh, raportoarea propune să se depășească ținta de 20%. Raportoarea își propune de asemenea să analizeze și efectele uh, depășirii de către Uniunea Europeană a pragului de 20%, o reducere cu 20%. Care ar fi avantajele și dezavantajele pentru Europa? La al patrulea punct, evaluarea riscului realocării emisiilor de carbon Avizul menționează impactul acestui proces asupra industriei, uh, tarifelor la energiei, a prețurilor și așa mai departe. Raportorul consideră că evaluarea Comisiei în ce privește realocarea emisiilor de carbon este mult prea optimistă. În fine, oportunități și uh, provocări. În principal, raportoarea crede că nu ar trebui să vorbim doar de obiective, ci că ar trebui să punem accentul și pe mecanismele și instrumentele necesare pentru a atinge aceste uh, obiective. Și avizul va conține și o listă în legătură cu instrumentele și mijloacele necesare pentru a atinge obiectivele. În fine, raportoarea vă invită pe toți să participați la audierea care va avea loc mâine de la ora 9 la 12 și jumătate, la Ian 4Q1, seara 4Q1, o audiere pe această temă cu experți din partea Comisiei, reprezentanța industriei și ai comunității de cercetare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc uh, pentru ajutorul acordat astăzi. Jado. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, împreună cu raportoarea uh, avem aceste dezbateri, sperăm, sperăm într-un spirit constructiv. În acest dosar, cred că putem să nuanțăm puțin mai mult lucrurile pentru a ajunge la compromisul de calitate. Cred că am depășit uh, etapa în care combaterea schimbărilor climatice cu obiective ambițioase urma să distrugă industria europeană, pe de altă parte, trebuie clar să combatem uh, schimbările climatice uh, fără a ne mai gândi la realocarea emisiilor de carbon. Mai multe rapoarte uh, au fost făcute de către Comisia Europeană, de anumiți experți, de centre de cercetare și astfel putem avea o abordare constructivă, realistă și responsabilă a acestor probleme. Ceea ce, bineînțeles, ne Uh, aduce să uh, discutăm și să, discut, să înaintăm o serie de amendamente la raport. Când în raport ni se explică că această cale eficientă, cea mai eficientă e să ne menținem uh, obiectivul de 20%, ne dăm seama că nu ținem cont de uh, lucrările uh, publicate de către comisie, de eforturile depuse de comisie, mă refer la comunicările care au fost date publicității în această lună și nu ținem cont nici de rezultatele studiilor experților. Deci va trebui să avem obiective mai ambițioase, să punem șacheta mai sus. În același mod, în raport se spune că uh, Uh, conform anumitor informații disponibile, politica actuală a Uniunii Europene ar urma să ducă la delocalizări masive. Ori nimic nu justifică o astfel de afirmație. Nu există niciun fel de raport științific sau al comisiei, în orice caz un raport serios, care să confirme o astfel de afirmație. Deci, în această dezbatere, mai ales în legătură cu realocarea emisiilor de carbon, trebuie să vedem ce s-a scris, să uh, studiem lucrurile de la caz la caz și am spus-o chiar noi, în momentul în care constatăm că există un astfel de risc de realocalizare a emisiilor, ar trebui să-l evaluăm pentru ca uh, astfel să ținem cont de uh, realitatea legată de cărbune și de realitatea europeană. În fine, ni se spune că unele companii uh, vor uh, plăti foarte scump uh, aceste obiective ambițioase, deja o fac. Să nu uităm că pentru uh, companii precum acelor uh, Mittal, uh, doamna comisar Hedegaard a preluat această informație, beneficiul era de 1,4 de miliarde de euro pe an la faș, de asemenea, mai multe sute de milioane. Deci, aceste companii care au aceste obiective ambițioase în domeniul protecției mediului au mult de câștigat și au câștigat deja foarte mult față de politica climatică europeană. Și, în fine, am dori să ne aducem, evident, contribuția la un compromis în cadrul comisiei noastre avem o abordare responsabilă care să ocrotească sectoarele uh, care sunt expuse riscurilor. Trebuie să ne asumăm răspunderea, să facem aceste lucruri, dar haideți să nu uităm că tot ce produce Parlamentul, Comisia Europeană, experții, uh, toate aceste documente sunt foarte importante, se arată că obiectivele de mediu sunt o șansă pentru, pentru Europa și din punct de vedere ecologic și social și economic. Mulțumesc, doamna Matias! Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ce spunea Ianic Jado. Cred că, iată, avem condițiile uh, pentru a obține un uh, compromis bun și că trebuie să avem o atitudine constructivă și când spun constructivă, mă refer la faptul că nu ar trebui să spunem tot timpul ce uh, ne dorim să facă Comisia și Consiliul, ci să venim și noi cu propuneri concrete, noi Parlamentul. Și va trebui să ne gândim cu mare atenție la propunerile noastre dacă dorim să exercităm vreo influență asupra procesului legislativ în domeniul schimbărilor climatice trebuie să ținem cont de multe aspecte. Și de aceea, așa cum spuneam, am nevoie de o atitudine constructivă în încercarea noastră de a ajunge la un compromis. La uh, ședințele anterioare s-au făcut mai multe tentative de compromis. Am ajuns la această foaie de parcurs pentru a ajunge la o, o economie uh, competitivă cu emisii reduse de carbon până în 2050. E vorba de un document care are de-a face mai ales cu emisiile uh, interne. Și aș dori ca aceste emisii să, fi, să figureze și în uh, compromisul pe care încercăm să-l obținem. Și în al treilea rând, cred că este foarte important să punem accentul mai mult pe eficiența energetică. Nu putem să continuăm uh, în uh, stil vechi, așa cum am procedat în trecut, pentru că criza e încă în curs, trebuie să ne protejăm industria, sectorul industrial din Europa, ceea ce trebuie să se facă ținând cont și de schimbările pe care va trebui să le facem pentru a combate schimbările climatice și pentru a ajunge la niveluri mai ridicate de durabilitate și alte elemente pe care nu trebuie să le repet acum. Nu ar trebui să uităm că în timpul președinției franceze, în 2008, industria europeană, în mod voluntar, a uh, făcut uh, angajamente, angajamente pozitive în acest sens. Și chiar președintele Sarkozy a dat un exemplu foarte pozitiv. Deci, așa cum au spus antevorbitorii mei, cred că există posibilități concrete de a obține un compromis bun care ne va permite atât să protejăm sectorul industrial european, dar și să ne respectăm obiectivele pe care le-am menționat înainte. Mulțumesc, domnul Mețaroș. Az Európai Unió 2008-ban elhatározta. Mulțumesc, domnule președinte. În 2008, Uniunea Europeană a decis să joace un rol mai important în lupta împotriva schimbărilor climatice. Au existat angajamente unilaterale din partea noastră și le-am completat cu faptul că am putea crește angajamentul de 20% la 30%. Între timp, însă, condițiile s-au schimbat, am avut de-a face cu o criză economică și financiară care a depus uh, foarte mari presiuni asupra uh, Europei, atât la nivel național cât și la nivel local. Totuși, Uniunea Europeană este decisă să combată schimbările climatice climatice, deci trebuie să vedem ce putem face în această schi uh, situație schimbată, cum putem pune în aplicare obiectivul de 20% și în ce măsură ar putea fi posibilă creșterea la 30%. Acest lucru ar putea să aibă efecte pozitive asupra economiei noastre, pentru că investițiile ar trebui să fie uh, investițiile ar trebui să fie direcționate într-o direcție unde mai există posibilități de a uh, face schimbări. Știm astăzi că obținerea obiectivului de 20% este, uh, va costa mai puțin decât s-a crezut inițial. De aceea este foarte important să luăm în considerare creșterea acestui obiectiv la 30%. Astăzi, premisele pentru uh, a trece la 30% uh, încă nu sunt date, însă ar trebui să nu pierdem din vedere această perspectivă. Ar trebui să ne pregătim să creștem acest obiectiv uh, atunci când uh, condițiile vor fi date. Probabil multe state membre își vor schimba politica energetică, deci acest, deci acest punct este important. În plus, trebuie să consolidăm cooperarea cu partenerii internaționali și trebuie să apelăm la ei pentru ca ei să participe la atingerea obiectivelor, pentru că știm că acțiunile Uniunii Europene nu sunt suficiente. Avem nevoie și de parteneri internaționali. Vă mulțumesc. Domnul Ghirec. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Discutăm despre un aviz deosebit de echilibrat, cu atât mai mult cu cât este vorba despre un subiect atât de delicat, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În acest domeniu avem de suportat presiunea din partea lobbyiștilor și în unele țări, inclusiv în a mea, în Polonia, simțim deja consecințele acestor ținte fixate în mod arbitrar în cadrul luptei împotriva schimbărilor climatice. Vreau să fac trimitere la alineatul 4, unde vorbim despre uh, uh reducerea consumului de energie cu 20%. Dar nu așa a fost înțelegerea. Dacă vorbim despre creșterea eficienței consumului de energie cu 20%, nu este același lucru cu reducerea consumului uh, în absolut. Deci n-ar trebui să se ajungă la concluzii eronate. În plus, consider că ar fi momentul să afirmăm clar că dacă chiar ne dorim uh, în 2020 uh, să uh, reducem emisiile cu 20% sau chiar cu 30%, atunci ar trebui să adăugăm că în cazul în care vrem să construim noi centrale uh, pe gaz, ar trebui să fie întrunite aceeași condiții pe cum uh, centralele care folosesc uh, cărbune. Mulțumesc, doamna Lenaic. Vă mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, vreau să transmit uh, însănătoșire grabnică doamnei raportor și vreau să salut uh, metoda sa de lucru și faptul că a încercat să fie prezentă chiar când nu mai putea să uh, fie fizic cu noi. Și sperăm ca acest dosar să fie până la urmă o poveste de succes, deși personal sunt destul de pesimistă. Când mă uit la uh, raportul Institutului Postdam, comandat de către guvernul german și care a fost publicat în urmă cu 3-4 săptămâni, acolo concluziile, să spunem, erau uh, optimiste din mai multe puncte de vedere. Și cred că un asemenea studiu este de încredere, este vorba de un institut uh, cu o bună reputație. Dacă acceptăm analiza din comunicarea doamnei comisar Edegard și a domnului comisar Oettinger despre eficiența energetică, ajungem la concluzia că metoda cea mai ieftină de a atinge aceste obiective este să creștem procentul, să nu ne mulțumim cu o reducere cu 20% și că industria trebuie să facă mai multe eforturi. Ori, ni s-a spus că, de exemplu, industria energiei, din motive de investiții, din motive de nevoie de informare, au cerut Uh, ca această uh, curbă a reducerii să nu mai fie o curbă, ci din potrivă să fie o linie dreaptă, cel puțin până în 2015. Și spuneam că sunt surprinsă. Industria știe foarte bine care sunt uh, cerințele pe plan tehnic și care sunt și limitele uh, cu care se pot confrunta. Vedem ce se întâmplă cu autovehiculele și și cu uh, camioanele. În general, consumatorii uh, cumpără autovehicule, camioane cu consum cât mai mic. La fel se întâmplă și în sectorul construcțiilor. Deci vedem că piața deja uh, se mișcă. Vorbim despre consecințele crizei financiare, dar tocmai din datorită crizei e relativ ieftin în prezent să faci anumite achiziții și anumite investiții. Din punctul de vedere al competitivității, evident că ne dorim ca industria europeană să fie una competitivă. Și dacă mă gândesc la investițiile de capital în uh, Europa față de China, Corea de Sud sau India, lucru stipulat și în comunicarea doamnei comisar. Potrivit ultimelor statistici, în Europa s-au investit numai 19% din PIB, pe când în China 48%. Deci dacă la 19% mai adaugi 1,5% uh, ca să poți să uh, treci de la 20 la 30% uh, procent de reducere a emisiilor, vă dați seama că uh, nu este de ajuns. Mai avem mult drum de parcurs ca să putem să ținem pasul cu um, procentele pe care hotărât să le investească China sau cu, chiar și Corea de Sud, care a hotărât să investească în jur de 30%. Deci, per total, eu găsesc că este o situație deosebit de îngrijorătoare nu e vorba numai despre costuri, ci și de uh, uh, programarea în timp pentru industrie și și de aspectele financiare. Ne regăsim acum într-o situație și Euroelectric a a argumentat foarte bine această idee. Deci ne regăsim într-o situație în care riscăm o fragmentare a pieței. Ori noi, din motive de competitivitate, avem nevoie, din potrivă, de o adevărată piață internă, de mai multe standarde comune, de mai multe acțiuni în comun. Iată din ce motive spunem că este un uh, moment uh, unde suntem uh, confruntați cu această amenințare a fragmentării pieței care se va traduce într-o uh, pierdere de locuri de muncă. Ar fi interesant să studiem și planul pe 5 ani al Chinei, să vedem cum acționează ei în acest domeniu, cum investesc ei pentru noile tehnologii și uh, pentru a crea noi piețe. Noi vorbim despre green tech, despre tehnologii ecologice, dar ei de fapt le numesc pur și simplu tehnologii noi, tehnologii uh, mult mai eficiente, mai uh, profitabile. Și e uimitor că ei vor deveni uh, uh, uh lideri în acest domeniu. Gândiți-vă că China, în mai puțin de 10 ani, a trecut de la zero în domeniul energiilor regenerabile la uh, 20-30% în ce privește energia eoliană, la fel pentru uh, uh, folosirea panourilor solare și exemplele pot continua. Cândva eram lider în acest domeniu tehnologic, dar acum nu mai este așa și pentru mine este un alt motiv de îngrijorare. În ce privește schema de emisii și de comerț cu emisii, s-a vorbit despre posibilitatea de a refolosi acele cote care, uh, pe care, de care industriile nu au mai avut nevoie, deci ei se le transforme în capital, poate stocat în, undeva în niște conturi bancare. Și în același timp, companiilor le pasă mult de acest risc de realocare a emisiilor de carbon. Anumite statistici ne arată că anumite companii chiar au adoptat această metodă de lucru a realocării emisiilor. În loc să folosească banii din uh, uh, schimbul uh, cu uh, permise de uh, emisii pentru a face investiții. Interesul nostru este să ne păstrăm companiile aici, în Europa, nu să le uh, încurajăm să uh, plece. E aproape o ironie a sorții și ar trebui să reflectăm asupra ei. Sunt de acord cu doamna Matias atunci când spune că eficiența energetică este importantă. În raport se vorbește și despre ajustările uh, necesare pentru uh, regiunile uh, frontaliere. S-a vorbit despre introducerea unei taxe. Aș vrea să vă spun că atunci când am discutat despre directiva RICI, guvernele german și englez nu prea au agreat ideea, dar nu au putut niciodată să vină cu o altă idee care să poate să fie pusă în aplicare. Deci eu una sunt sceptică când se propune uh, crearea unei noi taxe. Aș prefera să las piața să decidă. Avem posibilitățile, uh, tehnologia, dar trebuie să vedem cum putem să facem față acestor uh, uh amenințări care planează asupra competitivității europene. Și știu că avem uh, potențial. Doamna uh, uh, Vreau și eu uh, să mulțumesc colegilor și în special doamnei raportor. Consider că este important să se ajungă la un acord internațional în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel încât uh, și Uniunea Europeană să poată să avanseze în angajamentele sale de reducere a emisiilor de dioxid uh, de carbon. Uh, cred că este esențial ca în acest efort de reducere a emisiilor poluante să punem un accent tot mai mare pe eficiența energetică, atât în domeniul transporturilor, cât și în domeniul locuințelor. Uh, din păcate, statele membre nu au făcut suficient în ceea ce privește eficiența energetică în uh, sectorul uh, clădirilor și de aceea solicităm Comisiei ca și, la, și în viitorul cadru financiar, dar și la revizuirea actualului cadru financiar, să fie alocate sume, sumele necesare pentru a putea avansa în proiectele de creare a orașelor uh, inteligente. Uh, de asemenea, rețelele inteligente sunt uh, extrem de importante. De altfel, putem avea un mix între producerea de energie din surse regenerabile, care reprezintă o prioritate pentru Uniunea Europeană, producție care are loc la nivel local, la nivel regional și în felul acesta va trebui să creăm un grid european Uh, care însă să poată să uh, capteze, să poată să transporte uh, și să pună la dispoziția beneficiarilor energia produsă la nivel local din surse regenerabile. În felul acesta putem dezvolta infrastructura necesară pentru vehiculele electrice, care va contribui foarte mult la reducerea emisiilor poluante generate de sectorul transporturilor. Deci, uh, cele două idei de bază pe care vreau să le subliniez uh, sunt, deci, uh, eficiența energetică în sectorul clădirilor și aici avem multe de făcut și, de asemenea, eficiența energetică în sectorul transporturilor cu o pondere mai mare alocată integrării vehiculelor electrice într-un grid inteligent Uh, european care să poată să utilizeze energia din surse regenerabile produsă la nivel local și regional. Mulțumesc! Colegă Grote. Um Domnul Grote, îmi cer scuze că am venit cu întârziere, dar astăzi este o zi uh, în care este tot așa o nebunie, în care același subiect se discută în același timp și în Comisia ENVI. Îmi cer scuze așadar pentru întârziere. În 2008 am adoptat pachetul energetic și cred că a fost o decizie înțeleaptă. Am spus 20% reducere până în 2020. Dacă alte mari națiuni sau regiuni participă și ele, creștem la 30%. Ar trebui să vedem cum am putea obține acest 30% și ar trebui să discutăm și despre tactici, pentru că Europa nu va putea singură să salveze clima, climatul mondial. Avem nevoie de o diplomație climatică și uh, de intervenția Serviciului de Acțiune Externă aici. Chiar dacă doamna înalt reprezentant uh, are, uh, călătorește în întreaga lume um, și are um, foarte mult de lucru, trebuie să existe o direcționare internațională. Ea trebuie să preia și aspectele climatice. Data trecută, înainte de Cancun, vorbisem despre 30%, dar cred că am fi putut uh, să avem un obiectiv 50, 60, 70% cu care să mergem la Cancun. Dar nu cred că rezultatul ar fi fost altul. Dar aceasta nu trebuie să nu ducă la concluzia că nu mai trebuie să facem nimic, ci din potrivă, ar trebui să facem ceea ce a menționat ieri și domnul comisar Oettinger, să extindem utilizarea energiilor regenerabile, să avem o politică industrială ecologică în Europa. Doamna Eck a spus asta. Întotdeauna ne spunem că suntem buni și că uh, suntem la un nivel înalt în lume. Și este așa, nu trebuie să să nu acceptăm asta, dar nici nu trebuie să, um, să ne complacem. Trebuie să, să încercăm în continuare să fim cei mai buni. Ar trebui să avem un obiectiv de 40%. Eficiența energetică. N-am vorbit despre consumul de energie, ci despre faptul că, uh, de exemplu, uh, aparatele trebuie să consume mai puțină energie. Dar noi nu ar trebui să avem obiective vagi ci obiective foarte clare, foarte concrete, până când dorim să aducem eficiența energetică la un anumit punct. Se mai discută și despre relocarea emisiilor de carbon. Avem domenii în Uniunea Europeană în care se poate uh, vedea acest fenomen. Este foarte clar. Dar Știam dinainte că se va întâmpla asta. În urma măsurilor pe care le-am luat, există costuri indirecte în domeniul producției energetice care creează dezavantaje concurențiale. Iar aceste lucruri ar trebui să fie incluse în acest raport pe care îl discutăm. Ar trebui să discutăm acest lucru și în Comisia Envi, dar ar trebui în același timp să ne luăm timpul în plen, să discutăm, nu numai să spunem eu vreau 20%, eu vreau 30% și să uh, putem să mergem la public cu astfel de obiective, ci trebuie să spunem am adoptat pachetul energetic și climatic într-un ritm care ne-a permis să fim cu toții implicați în Comisia ITRE, în Comisia ENVI. Însă, la pachetul energetic au existat colegi care nu au putut să participe la discuție pentru că a existat un acord în prima lectură. Și cred că atunci când este vorba de astfel de subiecte trebuie să uh, analizăm foarte, uh, cu foarte mare atenție, să ne luăm timpul necesar pentru a ști care sunt obiectivele noastre. Comisarul vorbea ieri de 33% uh, ponderea energiilor regenerabile pentru 2020. Eu cred că se poate face asta. Și cred că este în sensul, în spiritul uh, strategiei Europa 2020 s-ar crea noi locuri de muncă. Știu despre ce vorbesc pentru că vin dintr-o circumscripție în care cel mai mare angajator uh, este industria energiei eoliene. 15.000 de persoane lucrează în acest domeniu și în fiecare zi acest număr crește. Nu cred că ar trebui să stăm pe margine și să ne uităm cum uh, alții uh, rezolvă blocajele de furnizare uh, de energie, ci ar trebui noi să fim lideri în acest sens. Apoi, relocarea în emisiilor, important, ar trebui să analizăm acest subiect, dar ar trebui să ne luăm uh, timp suficient și pentru mecanismul de dezvoltare uh, curată și pentru mecanismele comune. Ar trebui verificate și uh, acestea în cadrul acestui raport. Așadar, pentru ce pledez eu? Nu neapărat să stabilim obiectivele și să vedem cum le atingem, ci să luăm instrumentele, să, ne, să le analizăm și să punem în practică ceea ce am decis în 2008. Dacă găsim parteneri la nivel internațional, să uh, creștem obiectivul. Și, bineînțeles, să Știm că trebuie să ajungem la o reducere de 95% dacă dorim să, obțin, să atingem obiectivul nostru de uh, maxim 2 grade Celsius uh, creștere a temperaturii. Aceasta, la asta trebuie să ne gândim. Ce decizii politice trebuie să luăm ca să ajungem la aceste obiective? Și ce decizii politice ar duce la imposibilitatea de a ajunge la acest, de a atinge aceste obiective? Bineînțeles, nu trebuie să uităm că ne aflăm într-o competiție internațională, trebuie să luăm în serios relocarea emisiilor. Nu este vorba aici de o luptă ideologică între 20, 25 sau 30%. Este vorba de viitorul Europei ca uh, locație industrială, este vorba în același timp de viitorul planetei noastre, depinde de investițiile pe care vrem să le facem, și de faptul că printr-o astfel de politică vrem să creăm bunăstare și locuri de muncă, nu să uh, alungăm industria, industria din Europa, pentru că, practic, uh, alungă, distrugem locuri de muncă, uh, industria este altundeva și nu am ajunge nimic din punct de vedere al societății. Oricum, mă bucur că ne vom revedea mâine la comisia, la audierea acestei comisiei acestei comisii ca să putem discuta aceste subiecte. Toți colegii sunt invitați. Vă mulțumesc, domnule coleg. Voi uh, părăsi uh, rolul uh, de președinte pentru câteva minute. Trebuie să vă spun că și eu sunt de aceeași părere cu privire la timpul pe care trebuie să ni luăm pentru a putea discuta și dezbate aceste subiect, subiecte pentru că dacă nu facem lucrurile bine de la început, trebuie corectate apoi și este mult mai complicat. Domnul Svoboda. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, pentru că sunt de acord cu colegul Grote. Mai ales în această comisie trebuie să ne gândim cum putem atinge obiectivele de mediu și energie fără a pune în pericol locurile de muncă și industria. Unele industrii au lucrat au depus foarte multe eforturi să um, scadă consumul energetic și impactul asupra mediului. Când vorbim despre reducerea emisiilor uh, de CO2, cred că în continuare pot fi periclitate unele industrii. Însă, dacă vorbim despre creșterea în medie a energiilor regenerabile, pentru că situația nu va fi la fel în toate statele membre, e bine, asta ar fi o concluzie logică din această dezbatere. Pe de altă parte, ar fi și o urmare a situației actuale din Japonia. Deci cred că aceasta este direcția pe care ar trebui să mergem. Creșterea Uh, procentajului de energii regenerabile și uh, problema um, eficienței energetice, la care se referea și doamna Țicău. Ar fi ocazie pentru comisie ca înainte să stabilea, să propună obiectivele, să analizeze aceste puncte. Deci dacă uh, Uh, stabilim aceste obiective și uh, punem accentul pe eficiența energetică, avem șanse să obținem uh, ceea ce ne dorim și în același timp să protejăm locurile de muncă. Bineînțeles, și sectorul industrial și al construcțiilor ar trebui să contribuie. Sectorul transporturilor și al construcțiilor ar trebui să contribuie mai puternic la aceste obiective. Din planurile energetice stabilite săptămâna trecută, vedem foarte clar că din partea sectorului transporturilor se cere mult, prea, mult mai puțin față de cât se cere din partea industriei. Și este uh, ceva ce nu este justificat. În rest, uh, sprijin ceea ce a spus uh, domnul Grote. Vă mulțumesc. Doamna Herzog. Thank you, Chairman. Thank you, Chairman. I think, uh... Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că la Comisia ITRE Toată lumea a fost de acord cu acest uh, obiectiv de 10% și mai mult. Și de asemenea suntem de acord cu uh, ideea că uh, procentul de scădere a gazelor cu efect de seră trebuie să fie unul uh, pe care să-l pune în aplicare nu numai Europa, ci și restul uh, țărilor din lume, pentru că emisiile circulă. Eu cred că putem să dăm un model uh, industriei și trebuie să continuăm revoluția industrială astfel încât să avem noi uh, rețele inteligente, noi modalități de producere a energiei uh, și să putem să dăm acces la energie tuturor cetățenilor din Europa și să ne gândim și la cei 6 miliarde și mai mult de locuitori din lume. Aș vrea să vorbesc și despre estimările Agenției Internaționale de Energie, care spune că consumul de energie până în anul 2050 va crește cu 40%, ceea ce înseamnă o rată mare a creșterii per capita per an. Să nu uităm această estimare. E adevărat că se estimează că va avea loc această creștere a consumului de energie și datorită creșterii uh, mobilității și datorită faptului că uh, vom înlocui uh, autovehiculele care funcționează pe bază de combustibil uh, fosil cu autovehicule electrice, de unde și consumul mai mare de uh, electricitate. Un alt aspect pe care doream să-l menționez. Vedem uh, cât de mare este lipsa de coerență uh, în Europa. Unele țări membre iau totul în serios, iar altele, precum uh, propria mea țară, sunt mult în, pa, uh, în, uh, în urmă. Chiar pe propriul sau teritoriu, măsurile luate nu sunt deloc consecvente. Și sunt alte țări, precum în Germania, unde dacă uiți, vorbești despre obiectivele în domeniul luptei împotriva schimbărilor climatice și dacă nu menționez aceste procente de reducere a gazelor cu efect de seră, poți chiar să pierzi alegerile, iar în alte campanii electorale, în alte țări, nici dacă le menționez, uh, poți să pierzi alegerile. Deci vedeți dumneavoastră cât de multă uh, incoerență există în abordările liderilor uh, europeni. Eu cred că noi, um, deputații, facem tot ce ne stă în putință și poate și alți oameni politici pe plan național, dar din păcate noi trebuie să cerem instituțiilor europene și nu numai să nu abandoneze acele regiuni care acum sunt mult în întârziere. Și acum ajung la subiectul meu preferat și anume Pentru orice tip de loc de muncă, o amprentă ecologică cât mai scăzută este o condiție sine qua non. Trebuie să avem clădiri cu emisii scăzute, trebuie să uh, revizuim nevoile de pe piața muncii în ce privește noile uh, competențe de care avem nevoie pentru a ne adapta unei economii cu emisii scăzute de carbon. Deci și cei care au rămas în întârziere trebuie să fie sprijiniți pentru că noi facem tot ce ne stă în putință, dar poate că mai avem nevoie de ajutor. Mulțumesc! Dau cuvântul comisiei acum. Mă întreb dacă cineva din partea comisiei este prezent. Domnul Papa Antonio, aveți cuvântul. Nu sunt Stefan Frot din partea comisiei. Vreau să mulțumesc doamnei raportor, deși nu este prezentă în sală, pentru acest uh, aviz cu multe elemente uh, foarte practice. A vorbit uh, uh foarte concret despre ce ar însemna să avem mai multă uh, eficiență energetică și cum să traduce în realitate atingerea acestui obiectiv de uh, 20%. Uh, ar fi bine ca la Consiliu și la Parlament să se discute foarte clar care uh, sunt uh, costurile și beneficiile depășirii acestui obiectiv de 20%. Și sunt mai multe lucruri uh, importante și care coincid cu um, foaia de parcurs publicată de Comisia Europeană uh, pentru a ajunge la o economie cu emisii scăzute de carbon. Se vorbește și despre importanța cercetării și dezvoltării și de uh, felul în care putem să profităm de programul cadru pentru cercetare și dezvoltare ca să um, uh, dezvoltăm tehnologii cu un uh, um, conținut de emisii cu emisii de carbon cât mai scăzute. De asemenea, se vorbește despre nevoia de investiții uh, în Uniunea Europeană, mai ales investiții în domeniul uh, transportul lor, în ce privește clădirile și știm că și discuția despre următoarele perspective financiare este în curs de derulare și ar fi uh, um, foarte bine dacă acest raport ar putea să fie uh, votat înainte să se lanseze discuțiile la Comisie despre viitoarele perspective financiare, pentru că datorită acestui raport am putea să avem uh, câteva linii de orientare. Știm că deocamdată uh, încă nu uh, uh, suntem prea aproape de ne atinge obiectivele ce privește eficiența energetică, dar Uh, nu ne vom opri și sperăm să putem să atingem acest procent pe care ni l-am fixat și chiar să-l depășim. Vreau acum să reacționez la uh, unele lucruri pe care le-au spus doamnele și domnii deputați. S-a vorbit despre negocierile la nivel internațional, de exemplu. Este important să subliniem faptul că acum suntem într-o situație complet diferită față de acum 2 sau 3 ani. Acum avem un pachet Uh, energetic, avem uh, măsuri de luptă împotriva schimbărilor climatice și s-au întâmplat multe alte lucruri. De exemplu, liderii mondiali au uh, acceptat această idee a, a celor două grade Celsius care nu ar trebui depășite în ce privește încălzirea climei. De asemenea, principalele țări emergente și-au luat și ele angajamente și uh, au adoptat planuri naționale de acțiune pentru a uh, traduce în acțiuni concrete angajamentele pe care și le-au luat pe plan internațional. Deci putem spune că pe plan internațional s-au făcut niște progrese în ultimii 2-3 ani. Suntem conștienți de faptul că nu este suficient, că am avea nevoie de un acord cu uh, caracter uh, obligatoriu pe plan internațional. Însă dacă vă gândiți la planul pe 5 ani al Chinei, vă dați seama că Uh, toate declarațiile făcute de liderii politici chinezi s-au uh, transformat în acțiuni cât se poate de uh, palpabile. S-a vorbit foarte mult despre relocarea emisiilor de carbon. Este o chestiune care ne preocupă pe toți și credem că prin pachetul uh, energie noi am încercat să revedem toate măsurile posibile pentru a proteja uh, Uh, industria europeană de acest risc de uh, relocare a emisiilor de carbon. Există un sistem de uh, um, benchmarks, de etaloane care deja este implementat și Există și acest compromis la care au ajuns Parlamentul și Consiliul în urmă cu trei ani în cadrul pachetului climă și energie. În recenta faia de parcurs pe care am publicat-o noi am încercat să monitorizăm exact situația și am constatat că în ultimii trei ani această situație s-a îmbunătățit. Nu mai suntem într-o situație unde se fac eforturi uh, unilaterale, deci unde numai Europa face eforturi și unde uh, uh numai industria europeană trebuie să respecte anumite angajamente și atunci riscul de uh, relocare a emisiilor a scăzut. Măsurile pe care le-am luat prin acest uh, mecanism de uh, dezvoltare ecologică, precum și celelalte măsuri prevăzute din foaia de parcurs, credem că vor contribui la scăderea riscului de relocare a emisiilor și ne vom continua să monitorizăm situația. Vă mulțumesc! Am să îi dau cuvântul doamnei Carvaliu să răspundă numele doamnei raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, colegilor. O să transmit uh, doamnei Jordan Sizel toate observațiile colegilor. Cred că e nevoie de un consens în cadrul Comisiei noastre accentul pe eficiența energetică, faptul că trebuie să ținem cont de evenimentele recele, rolul uh, finanțării inovatoare, a cercetării și dezvoltării, uh, de asemenea uh, încurajarea uh, profiturilor. Uh, toate aceste observații au fost uh, foarte interesante. Dar subiectul cel mai important își reprezintă răspunderea, care e de răspunderea comisiei noastre, e să vedem care este rolul industriei și chestiunea relocării emisiilor de carbon. Comisia a spus că există câteva prevederi în uh, pachetul energie schimbări climatice, sistemul alocării libere, uh, mecanismul dezvoltării curate și așa mai departe, dar ele nu sunt suficiente. Părerea mea, și cred că și doamna Jordan Țizeli e de acord cu mine, și grupul PPE, e opinia PPE, e că chestiunea obiectivelor și acordul internațional au legătură strânsă cu această soluție pentru industrie și cred că ar trebui să căutăm soluții inovatoare pentru a ține cont de nevoile industriilor care consumă multă energie. Am uh, făcut propuneri în cadrul PPE am propus o abordare orizontală uh, sectorială pentru industria aeronautică, de exemplu, așa cum procedăm în negocierile internaționale în domeniul uh, forestier și al aviației și deci poate ar fi bine să ne gândim la soluții pentru că ar putea reprezenta o valoare adăugată foarte importantă pentru negocierile internaționale, dar și pentru uh, atingerea obiectivelor europene în ce privește reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Uh, Acordul nostru, după părerea noastră, nu va fi un acord simplu, precum protocolul de la Kyoto, ci va fi mult mai complex, pentru că situația ă, mondială e mai complexă, nu sunt suficiente aceste ținte obligatorii, trebuie să avem ă, ținte sectoriale diferite, poate și acorduri sectoriale și Acum am putea să începem să analizăm și să studiem posibilitățile. Vă mulțumesc tuturor și Aș dori să îi transmit colegei noastre toate comentariile dumneavoastră. Vă mulțumesc. Uh, data limită de depunere a amendamentelor este 21 martie și, așa cum au spus și colegii, joi are loc o audiere și toată lumea e binevenită la această audiere. Ajungem la următorul punct de pornire de zi, PAC în perspectiva anului 2020, 2020, soluționarea problemelor viitoare legate de alimente, resurse naturale și teritorii. Raportor este domnul Rode, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că cu toții suntem de acord, sau cel puțin majoritatea dintre noi suntem de acord că reforma politicii agricole comune e uh, necesară, e de mult așteptată și știu că este o prioritate pentru președinția daneză din 2012 atât pentru a ne asigurăm că publicul continuă să sprijine această politică, dar și pentru a permite fermierilor europeni să producă hrană, alimente de calitate la prețuri competitive pentru consumatori. Componenta ecologică este foarte importantă din acest uh, punct de vedere. Și eu nutresc convingerea că dacă vrem să obținem uh, această componentă ecologică, vom uh, crea condiții propice pentru fermieri care, la rândul lor, ne vor uh, furniza produse de calitate. Uh, biomasa reprezintă o resursă foarte importantă care nu este suficient exploatată în sectorul agricol. Fermierii nu au fost suficient uh, stimulați pentru a uh, exploata această resursă. Componenta ecologică ar trebui să acorde stimulente fermierilor să investească în metode de producție mai durabile și să producă bunuri ecologice. Aș dori să subliniez că nu e vorba de reglementările noastre ecologice. Bineînțeles că fermierii trebuie să respecte legislația europeană. Însă e o, o parte total diferită de componenta ecologică. Componenta ecologică vizează crearea de oportunități de afaceri pentru fermieri pentru a le permite să vină cu soluții alternative, uh, de exemplu rotația culturilor și uh, ecologizarea în general. Această componentă ecologică nu trebuie să ducă la uh, creșterea birocrației, pe de altă parte. Această componentă trebuie să fie cât mai simplă, mai logică și mai transparentă, atât pentru fermieri cât și pentru opinia publică și de aceea am sugerat ca această componentă ecologică să fie deblocată dacă fermierii uh, furnizează trei bunuri publice ecologice selectate dintr-o listă de 10 bunuri publice ecologice care trebuie să fie relevante în toate statele membre, dar care trebuie să aibă diferite puncte de plecare în uh, state membre diferite. Trebuie să ne asigurăm că toți uh, fermierii din Europa Uh, au acces egal la componenta ecologică, ceea ce înseamnă că elementele ecologice care deja au fost inițiate ar trebui să fie deja luate în considerare. Cred că componenta ecologică, așa cum am spus-o deja, va fi în beneficiul mediului înconjurător, va crea noi oportunități de creștere pentru fermierii noștri și va spori competitivitatea noastră la nivel mondial. Domnule președinte, aștept cu nerăbdare contribuțiile colegilor și aștept să cooperez cu raportorii din umbră în următoarele săptămâni pentru a ajunge la un aviz puternic, sper eu, în legătură cu viitorul politicii agricole comune. Vă mulțumesc. Domnul Perilio. Grație. Vă mulțumesc, domnule președinte. Agricultura este un element central al economiei europene, pentru că Agricultura are o contribuție importantă în ce privește postul, eh, locurile de muncă direct, pe care le creează în mod direct sau indirect, și în ce privește contribuția sa la PIB. Ori noi trebuie să reformăm eh, politica agricolă comună ca să garantăm calitatea producției și să garantăm securitatea alimentației. Ori cercetarea și inovarea sunt indispensabile în această privință. Și Trebuie să ne gândim la agricultură și în cel de-al șaptelea program cadru și în cel de-al optelea. Sunt de acord cu ce se spune în avizul domnului uh, uh, raportor și, și în comunicarea comisiei, și anume că agricultura are un rol fruntaș de jucat în lupta împotriva schimbărilor climatice și pentru protecția mediului înconjurător în general. Această componentă ecologică are o, o, o importanță primordială pentru agricultură, cu atât mai mult cu cât aceasta din urmă poate să fie o sursă de uh, energie uh, uh verde, ecologică și de aceea sunt de acord cu ideea includerea acestei componente ecologice în uh, primul pilon. Și să nu uităm că există uh, domenii agricole uh, care sunt uh, bunuri uh, centenare, care trebuie să fac parte din patrimoniul nostru, trebuie să fie protejate. Și trebuie să ne gândim și la măsuri transversale între primul și al doilea pilon pentru a garanta accesul la toate măsurile de um, uh, uh, sprijin în interesul agricultorilor atunci când ei doresc să obțină uh, uh, certificate uh, pentru a atesta uh, calitatea ecologică a producției lor. Toate studiile ne demonstrează acest lucru. Iar politica agricolă comună a fost și afectată de criza economică dar nu s-a dovedit suficient de bine adaptată. Din potrivă, pacul a fost mult prea rigid, nu s-a uh, uh putut, uh, uh nu a putut face față uh, volatilității prețurilor produselor agricole de pe piață. Nu a putut acorda uh, compensații uh, fermierilor. Ori noi avem nevoie de o nouă politică agricolă comună care să reacționeze în mod automat la fluctuațiile prețurilor de pe piață există multe riscuri pentru producția agricolă, de aceea trebuie să uh, uh, creăm instrumente financiare și instrumente de asigurare care să fie mult mai uh, eficiente. În ce privește sprijinul acordat pentru a asigura un venit agricultorilor, ar trebui să avem condiții uh, uh echitabile și mai echilibrate și trebuie să ne gândim exact care este uh, costul vieții în diferitele țări europene și să ținem cont de um, acest parametru atunci când calculăm ajutoarele directe. Cred de asemenea că pilonul 2 trebuie consolidat astfel încât uh, uh, acele exploatații agricole care fac alegerea unei agriculturi sustenabile să primească ajutoare specifice. De asemenea, cred că ar trebui să prevedem uh, finanțare pentru tinerii care doresc să devină uh, fermieri, pentru ca ei să poată să uh, achiziționeze o exploatație agricolă sau măcar să o poată închiria și să primească de asemenea ajutor pentru primii ani de activitate. Trebuie să încurajăm pe acei tineri care hotărăsc să rămână în zonele rurale. În plus, trebuie să ne protejăm mai bine zonele rurale și uh, uh, să nu uităm că uh, resursele din aceste zone sunt din ce în ce mai amenințate și că ele trebuie protejate. Numai dacă vom lua măsuri pentru a avea o agricultură ecologică, vom putea garanta uh, viitorul agriculturii europene. Parlamentul își do- va uh, discuta în curând despre uh, noua perspectivă financiară pentru 2014 și 2020. Agricultura ar trebui să-și păstreze uh, rolul central și în următoarele perspective financiare. Domnul Grib. Danke, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, văd că ați, aveți unele dificultăți cu numele meu. Dar nu este așa de grav. Właściwie mamy trzy takie aspecte. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, e vorba aici de trei aspecte care țin de acest aviz. În primul rând, de, uh, e vorba de politica agricolă comună după 2020 astfel încât să facem față provocărilor în ce privește hrana, uh, alimentația și uh, resursele naturale și apoi uh, politica europeană și aici mă refer nu numai la coeziune, coeziunea între, pe teritoriul Uniunii Europene, ci și coeziunea între statele membre și în regiuni. Zonele rurale reprezintă 98% din teritoriul Uniunii Europene. Deci nu putem să pretindem că e vorba de un factor neînsemnat, pentru că am face o greșeală enormă. În al doilea rând, dezbaterea noastră e un răspuns la comunicarea Comisiei și în urma acestei comunicări pregătim un raport. Raportul domnului Albert Des de la Comisia Agri în uh, raport uh, la care ne referim și în avizul domnului Rote. Ce am observat eu în avizul domnului Rote? Această componentă ecologică care e tratată doar în 5 din 8 uh, puncte. Punctele 1, 2 și 3 se referă la alte aspecte legate de politica agricolă comună. Deci, ce aș dori eu să spun, și aici Uh, scot în evidență aspectele pozitive din avizul domnului Rod, e că el militează pentru această componentă ecologică și pentru menținerea ei în primul pilon. Ceea ce e coerent cu comunicarea Comisiei, însă raportorul de la Comisia Agri ar dori ca această componentă ecologică să figureze în pilonul 2, deci are o atitudine puțin diferită. Iar raportorul nostru pentru aviz pune accentul pe faptul că componenta ecologică nu ar trebui să crească povara birocratică administrativă. Iar aici eu am câteva îndoieli în legătură cu acest obiectiv. Ar trebui să alegem trei bunuri dintr-o listă de bunuri sau fermierii ar avea această posibilitate. Însă nicăieri nu am găsit niciun fel de informație în conform, conform căreia că există doar 10 bunuri ecologice. Comisia Agri uh, face o listă de 11 astfel de bunuri. Bunăstarea animalelor nu face parte din această listă, dar totuși, uh, având în vedere protecția mediului și componenta ecologică, nu ar trebui să lăsăm deoparte acest element. Deci, cred că ar trebui să ne gândim și la acest aspect. Și un alt aspect ar trebui să ne gândim, dacă nu, ar fi mai bine să existe trei bunuri publice sau, așa cum spunea uh, um, Comisia Agri, să existe trei bunuri. Pentru ca uh, fermierii să, să beneficieze de plăți. Cred că cel mai important e să subliniem faptul că agricultura mai are o altă, un alt aspect. Pe lângă producție, producția în sine, agricultura produce bunuri, bunuri publice și această, această componentă ecologică uh, introduce ecologizarea politicii agricole comune uh, până în 2020. Iar noi uh, subliniem faptul că agricultura și zonele rurale creează bunuri disponibile și puse la dispoziție opiniei publice. Aș dori să mai subliniez că agricultura uh, generează mai multe bunuri decât uh, alimentele, energia și uh, bunurile de mediu publice. Și cred că din perspectiva noastră ar trebui să subliniem că influ- influența agriculturii asupra altor sectoare, precum industria și altor sectoare economice, este imensă. Deci cred că ar trebui să ținem cont de acest efect de sinergie între politica agricolă comună și alte politici europene ceea ce ar reflecta uh, scopurile, uh, obiectivele uh, strategiei Europa 2020. Deci ar trebui să ținem cont de acest efect de sinergie care s-ar crea dacă aceste politici ar fi puse în legătură și dacă ar fi bine uh, puse în aplicare. Și aș dori să mai insist asupra unui aspect. Uh, agricultura e o sursă de materii prime pentru industrie. Nu numai sursele regenerabile de energie, ci și pentru alte ramuri industriale. Și vă pot da un exemplu foarte simplu. Reforma PAC și uh, piața zahărului. Am uh, eliminat în parte producția de zahăr, am pierdut 16.000 uh, uh, de locuri de muncă în uh, industria de rafinare, și producția de sfeclă de zahăr și uh, am afectat astăzi 140.000 de ferme de exploatații agricole din Europa. Deci influența noastră este imensă, pentru că scopul nostru principal ar trebui să fie generarea de locuri de muncă, dar să nu uităm că PAC are o influență și asupra producției industriale din Europeană. Există și alte exemple pe care vi le-aș putea da. Există multe aplicații pe care le-am putea Uh, găsi și cred că politica de inovare în Uniunea Europeană ar trebui să sprijine noile aplicații, nu numai în domeniul industriei și al energiei, ci și în alte, uh, în alte domenii care au legătură directă sau indirectă cu uh, produsele agricole. Cred că ar trebui să mai menționăm că pe lângă alte scopuri, Rolul strategic al mediului înconjurător este foarte important. Uh, constatăm, de exemplu, că anumite uh, tulburări din uh, turbulențe din, care au loc acum în anumite regiuni din lume sunt legate de creșterea tarifelor la alimente și Europa e foarte importantă pentru că importă foarte mult. 70% din uh, Uh, comerțul uh, cu produse se face cu țările în curs de dezvoltare. Agricultura este sau are potențialul să fie o sursă de resurse într-o măsură mai mare decât în trecut și pentru uh, sursele regenerabile. Și am mai putea scoate în evidență două aspecte. Pe de o parte, resursele, dar pentru a crea aceste resurse avem și procesul de emisii pentru că emisiile de dioxid de carbon sunt absorbite de agricultură. Deci, până acum am putea spune că am acordat o mare atenție uh, pădurilor, uh, sectorului silvic în reducerea emisiilor de dioxid de carbon, dar am spus foarte puțin de rolul pe care agricultura l-ar putea juca în acest sens prin absorbirea de substanțe organice din, în, în, în sol, de exemplu, și prin uh, limitarea procesului de oxidare a anumitor componente din sol. Dacă am putea reduce a, uh, această rată la 0,5%, poate că am putea reduce emisiile poluante. În ce privește eficiența energetică în domeniul agriculturii, sunt câteva aspecte foarte importante aici. În primul rând, agricultura ar putea să fie o sursă de surse regenerabile de energie, dar agricultura absoarbe și o serie de produse care vin din alte zone industriale, din uh, industria chimică, de exemplu, Uh, industria producătoare de mașini, de motoare și uh, poate agricultura poate să crească și eficiența energetică a acestor uh, motoare, acestor mașini mașini unelte de bună calitate folosite în agricultură și ar putea, ar putea aduce o contribuție importantă la eficiența energetică. De asemenea, recuperarea căldurii, pentru că în, în agricultură se folosește foarte multă energie din procesul de răcire, dar se poate și recupera energie. Bineînțeles că este un proces costisitor, nu este uh, folosit întotdeauna, tocmai datorită uh, aspectelor legate de costuri. Deci, dacă ar fi posibil, poate ar fi util să menționăm și cel de-al doilea pilon – care, pe de o parte, ar putea crea locuri de muncă în zonele rurale, mai ales în uh, sectorul IMM-urilor, dar ar putea și, de exemplu, printr-o infrastructură mai bună, uh, de exemplu, prin uh, o infrastructură mai performantă, prin internetul în bandă largă, să creeze oportunități dar și prin măsuri de reducere a emisiilor poluante sau prin creșterea uh, ener eficienței energetice, prin folosirea energiei solare sau a economiilor de energie în zonele rurale, energie folosită în procesul de răcire sau uh, dacă uh, ne referim și la eficiența energetică a clădirilor. Iată care ar fi observațiile pe care doream să le fac și aștept cu nerăbdare să cooperez cu raportorul pentru a face anumite propuneri care nu vor schimba uh, acest aviz în mod fundamental, dar care sper că îl vor îmbunătăți și ne vor ajuta să uh, venim cu elemente noi care să pună, uh, să pună accentul pe rolul acestui sector în conformitate cu profilul comisiei noastre. Vă mulțumesc. Doamna Eck. Thank you. <clears throat> Thank you, Chair. Uh, I think uh, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că um, la comisia noastră este foarte importantă discuția cu privire la viitorul PAC. Trebuie să-i vedem pe agricultori ca pe niște întreprinzători, pentru că așa sunt ei. Și trebuie să vedem legăturile și cu uh, între agricultură, industrie și silvicultură. Aș spune că există o serie de principii importante în textul nostru. Și anume este vorba de simplificare, rolul industriei și rolul în a crea locuri de muncă și posibilitățile existente. Cred că ecologizarea ar trebui să fie în primul pilon, pentru că astfel ar fi mai ușor, uh, în sensul că în primul pilon componenta ecologică um, ar fi sub o singură autoritate, iar în al doilea pilon ar exista o serie întreagă de autorități implicate. În plus, dacă, am dori să, dacă dorim să transformăm sectorul într-un sector modern și competitiv, eu cred că primul pilon este uh, cel necesar. Cu toții călătorim mult și este trist să vedem evoluțiile care au loc. Uh, criza economică, dar și criza din Japonia. Și este trist să vedem posibilitățile de producție energetică pe bază de biomasă care sunt pierdute posibilități, posibilitățile de a utiliza deșeuri din uh, producția agricol, agricolă pentru a produce biogaz. Uh, pentru electricitate, dar și pentru a le utiliza în calitate de carburant. Posibilitățile sunt imense, tehnologia există, dar investițiile nu se fac. Germania este un exemplu aici. În rest, în afara Europei, în rest putem numai să ne uităm, de exemplu, la, un exemplu, la Noua Zeelandă. În plus, dacă ne uităm la documentele uh, discutate acum în Comisia Agri, uh, vedem că uh, se vorbește despre um, terenuri um, de 5% uh, um, puse, uh, care nu sunt lucrate uh, într-un an. Noi spunem, nu folosiți, le spunem oamenilor, nu folosiți 5% din potențialul dumneavoastră când avem nevoie de locuri de muncă, avem nevoie de terenuri pentru a crește um, pentru a crește producția, avem nevoie de producție. Deci um, aceste Um, terenuri lăsate nelucrate, în proporție de 5% în întreaga Europa, uh, sunt o risipă. Aceste subiecte sunt importante și pentru agricultură. Uh, și eficacitatea energetică este, eficiența energetică este foarte importantă aici nu avem instrumente în politica agricolă comună pentru a atinge obiectivul pe care ni l-am stabilit. Însă, pentru competitivitatea sectorului nostru, este foarte important ca noua uh, PAC să conțină aceste instrumente. Mulțumesc! So, dann darf ich noch der Kommission das Wort geben. Comisia are cuvântul, vă rog. Merci, Monsieur le Président. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să încep prin a adresa mulțumire Comisiei dumneavoastră pentru faptul că ați dorit să redactați un aviz pe tema comunicării noastre, PAC după 2020. Observ că sugestiile uh, cu privire la revigorare și la componenta ecologică sunt omniprezente în avizul dumneavoastră și sunt sugestii pozitive, sunt foarte apropiate de cele din comunicarea comisiei. Raportul și mai mulți deputați spun că componenta ecologică nu trebuie să uh, fie o povară birocratică uh, în plus, noi suntem deosebit de vigilenți. Știți probabil că s-a indus deja uh, uh, o mare simplificare a procedurilor în politica agricolă comună și atât domnul comisar cât și eh, experții care au fost consultați, inclusiv eh, eh, părțile direct interesate, analizează de fiecare dată măsurile nou propuse, uh, astfel încât să nu se creeze mai multă birocrație, ci din potrivă uh, în urma introducerea acestor noi măsuri. Comisia este de acord și cu propunerile uh, referitoare la um, cercetare și la importanța găsirii de noi soluții pentru uh, domeniul agricol. În ce privește dezvoltarea uh, în spațiul rural, Știm că protecția mediului, uh, lupta împotriva schimbărilor climatice merg mână-mână cu inovarea. În plus, în cadrul Uniunii pentru o Europa uh, inovatoare, serviciile Comisiei vor să pună la punct un parteneriat european pentru inovare în agricultură și rostul acestui parteneriat este tocmai să vadă cum se poate ține cont de mizele actuale, de provocările uh, prezente în domeniul protecției mediului, uh, în domeniul schimbărilor climatice, pentru a ști cum putem să inovăm și să îmbunătățim uh, productivitatea um, a producției, productivitatea în agricultură fără să risipim resursele pe care le avem la dispoziție. Mulțumesc, acum are cuvântul raport, domnul raportor Răd. Vă mulțumesc. Voi uh, continua în limba mea maternă, în daneză, Vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră constructive. Cred că aceste dezbateri sunt într-adevăr foarte utile. Am uh, numai 1500 de caractere pe care am voie să le folosesc pentru acest aviz și este imposibil să introduc și să includ tot ce s-a menționat aici. De aceea m-am concentrat asupra unor anumite, punct, anumite puncte. Am elaborat un proiect de aviz care este valabil pentru toate elementele. Dacă m-aș fi referit la anumite domenii, ar fi trebuit să exclud altele. Și de aceea acest aviz este un cuprinzător care uh, se referă la componenta ecologică și la posibilitatea ei de a cauza creștere, astfel încât agricultura să devină parte a ceea ce uh, spunea doamna Eck, și anume să uh, fie vorba de o cultură economică ce să se poată repercuta uh, și asupra altor domenii. am lucrat cu unele restricții uh, înainte, bineînțeles, să vină amendamentele. Când vor veni amendamentele, vom putea să uh, extindem documentul. Însă, trebuie să uh, ne gândim la faptul că trebuie să avem un aviz puternic, cu o poziție puternică. Și primul aspect esențial aici este arta de a uh, fi succint pentru că celelalte comisii trebuie să aibă dorința uh, să citească ceea ce am scris noi. Acesta este un principiu pe care aș vrea să-l respectăm în discuțiile noastre viitoare, însă, bineînțeles, sunt dispus să includ uh, gândurile și ideile dumneavoastră pe care le-ați exprimat. Uh, trebuie să discutăm dacă va fi vorba de primul sau al doilea pilon eu cred că este mai bine să fie vorba de primul pilon, pentru că și din punctul de vedere uh, birocratic este mai favorabil. Dar asta putem discuta și în uh, cadrul viitoarelor negocieri. Până atunci, vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Pe 22 martie la ora 12 este termenul pentru amendamente, amendamente care chiar ne-au fost solicitate. Cu aceasta trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de uh, confruntarea cu provocările din domeniul siguranței activităților petroliere și gaziere offshore. Doamna Ford este raportor și este prima care va interveni, însă am făcut o greșeală și nu v-am spus mai devreme. Trebuie să ne gândim la 12 jumate încheiem și mai avem un punct. Deci eu propun jumătate de oră pentru acest subiect, jumătate pentru celălalt. Dacă merge mai repede, cu siguranță e bine. Doamnă Ford, aveți cuvântul. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru acest prim schimb de opinii cu privire la acest subiect. Am avut o reuniune cu raportorii din umbră uh, săptămâna trecută. Am elaborat un proiect de um, raport Um, pe care îl voi trimite. Am avut o, o limită foarte strictă de caractere, deci va trebui să vedem cum corectăm această situație prin amendamente. Într-o primă etapă am analizat uh, acele domenii din Uniunea Europeană unde, și zonele din Uniunea Europeană unde uh, există mai multe activități uh, offshore, apoi uh, unele zone în care aceste activități sunt noi. Acest prim proiect se concentrează pe petrol, bineînțeles va trebui să completăm cu gaz. Însă, bineînțeles, ceea ce s-a întâmplat uh, în uh, Golful uh, Mexic uh, cu Deepwater Horizon a jucat un rol important uh, și trebuie să ne asigurăm că, învăță, că tragem învățămintele necesare de pe urma acestui accident, mai ales în ceea ce privește securitatea energetică și diversitatea aprovizionării, trebuie să ne asigurăm că menținem uh, furnizarea și aprovizionarea locală. În plus, uh, trebuie făcut schimb de bune practici și să nu se submineze standarde existente. Trebuie să evităm canalizările, nu toate um, nu toate uh, sondele sunt uh, sigure, nu toate uh, sondele de mare profunzime sunt periculoase. Deci fiecare sit trebuie să fie analizat în mod individual. Ce am văzut diferența între Statele Unite și Europa Ehm, deci diferența este că în Statele Unite abordarea este una de listă pe care se bifează, pe când uh, în Europa mai degrabă se face o evaluare la, baza, la fața locului, se, in, se includ uh, aspecte de mediu și de securitate în, la fie, pentru fiecare sit. Este ceva ce obligă operatorii să prevadă posibile uh, situații și să ia măsuri de atenuare ale acestora înainte ca activitățile să înceapă. Comisia solicită o prezentare a cazurilor de securitate, dar eu cred că nu este suficient. Acestea trebuie să fie și acceptate de către autorități și nu cred că în anumite cazuri ar trebui să existe uh, aprobări, aprobări fără, um, autorizări fără aprobare din ext, uh, ext, fără aprobare externă și evaluare externă. În uh, Statele Unite uh, aceste standarde nu s-ar fi nu s-au uh, respectat. Raportul Comisiei subliniază și faptul că există un istoric bun în ceea ce privește securitatea personalului și siguranța și sănătatea personalului pentru că uh, gazul și petrolul nu sunt produse sigure. Siguranța procedurilor este de asemenea foarte importantă. Să vă explic la ce mă refer. În procesul de autorizare, din, uh, în urma accidentului de la uh, Deepwater Horizon, a reieșit că unele teste nu erau efectuate în mod regulat, existau unele încălcări ale standarde procesele de oprire automată uh, nu erau utilizate și acest lucru nu s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost uh, urmate bunele practici. Iar apoi operatorii de pe platformă au trebuit să obțină aprobarea de, la, uh, de pe continent înainte să dea semnalul de alarmă. Nici unul dintre aceste lucruri nu s-ar nu ar fi avut voie să se întâmple și nu s-ar fi întâmplat în um, sistemele mai mature care există în Europa. Când vorbim despre securitate, um, cazuri um, de securitate, proceduri, mulți colegi au spus și sunt de acord că implementarea este de asemenea foarte importantă eficacitatea a ceea ce vom scrie noi va fi uh, asigurată de către inspectorii care implementează aceste lucruri. În zonele în care s-a descoperit petrol de curând, uh, în Marea Neagră, în Marea Mediterană, aici um, este nevoie de um, extinderea capacităților și nu există inspectori suficienți. Inspectorii trebuie să aibă contacte locale și să poată evalua în mod constant um, ceea ce se întâmplă. Nu există o scuză financiară pentru uh, lipsa de uh, formare a inspectorilor. Industria ar trebui să contribuie la asta. Există însă resurse limitate când este vorba de a găsi inspector cu experiența necesară există deja probleme de recrutare, chiar și în părți ale Uniunii Europene, în care industria a ajuns la oarecare maturitate. Trebuie să ne asigurăm așadar că această resursă limitată este utilizată în mod eficient. Nu sunt convinsă că un inspectorat nou la nivel european ar fi neapărat cea mai bună soluție, dar trebuie să aibă loc uh, evaluări, Uh, reciproce, statele membre, dar poate și Uniunea Europeană poate să ajute la crearea de, de capacități în noile uh, zone de exploatare. Și dacă este util, ar putea să se cree- s-ar putea să se creeze și inspectorate transfrontaliere. În plus, trebuie să aibă, un schimb mult, să aibă loc un schimb mult mai eficace de informații Cred că EMSA poate face mai mult în acest uh, sens, mai ales în ceea ce privește coordonarea pe timp de criză. În Marea Nordului am văzut că există un dialog constant, sau se spune că există un dialog constant între uh, autoritățile de reglementare. Și aceasta include și țări care nu fac parte din Uniunea Europeană cum ar fi Norvegia, care face parte din forumul uh, Mării Nordului. Cred că un forum similar ar putea fi util la Mediteraneană, pentru că multe foraje ce au loc în Marea Mediterană nu, sunt neapăr- nu au loc neapărat în uh, apele uh, europene. Același lucru este valabil și pentru Marea Neagră. Cred de asemenea că în industria trebuie să se facă mai mult schimb de informații și să se contribuie la elaborarea unor uh, standarde la nivel global. Regimurile de raportare actuale nu sunt convinsă că sunt suficiente. Există elemente, de exemplu, industria aviatică exemplul industriei aviatice ar putea fi folosit pentru regimul de raportare în activitățile petroliere și gaziere. Și, în plus, ar putea utiliza acest exemplu pentru schimbul de bune practici. Avem nevoie de uh, planuri de urgență mult mai bune, au existat inițiative de a mm, trage învățămintele în urma dezastrului Deepwater Horizon pentru a ne asigura că răspunsul este mult mai rapid în caz de accident. De exemplu, echipamente precum mm, capacul care până la urmă a reușit să mm, blocheze sonda și alte astfel de inițiative plătite de către industrie. Eu aș dori să existe astfel de echipamente în toate uh, bazinele maritime uh, europene. Dar, de exemplu, în uh, Marea Mediterană, pentru sondele care nu sunt în ape europene, cine ar trebui să plătească? Poate și un european ar putea să contribuie. Bineînțeles, um, procedurile de um, reacție ar trebui să răspundă la diferite posibilități Um, Marea Mediterană, de exemplu, fiind închisă, impactul um, asupra mediului ar fi mult, uh, mult mai grav. Anumite echipamente n-ar putea fi folosite în Marea Nordului din cauza um, vremii. Comisia a pus și problema răspunderii. Este foarte clar că uh, poluatorul trebuie să, plătesc, să plătească, dar mici operator nu ar trebui să plătească în funcție de piață. Răspunderea finală este la operator. Fundul Opal, care uh, merge din Danemarca până în insulele Feroe, uh, Uh, este uh, foarte util pentru că se, prevede, uh, se prevăd compensații de, 250 de până la 250 de milioane de dolari în funcție de situație. În același timp, operatorii trebuie să se asigure și că vecinii respectă standardele. Acest lucru poate fi inclus în politica de vecinătate. Această cifră nu este o cifră maximă. Dacă se merge dincolo de 250 de milioane, se va plăti mai mult, dar se stabilește un fel de reper pentru uh, posibilele reclamații. Există o, o sugestie din partea Comisiei și anume ca uh, companiile europene să fie obligate să uh, respecte standardele europene oriunde ar acționa. Înțeleg asta, dar trebuie în același timp să ne asigurăm și că avem parte de soluții practice. Este vorba de reglementări și regimuri de reglementare diferite. Cine ar verifica? Nu putem să avem uh, inspectori europeni care se urcă în avion și verifică platforme din întreaga lume. Trebuie să vedem așadar ce soluții putem găsi pentru companii europene. Pentru că acestea, bineînțeles, aceste companii de asemenea își vor da uh, silința să ne convingă că folosesc cele mai bune practici. Deci trebuie să găsim o soluție aici. Acesta este, uh, pe scurt, uh, conținutul raportului. Vom include mai mult despre EMSA, mai mult despre gaz. Aștept cu nerăbdare um, comentariile colegilor în ceea ce privește Marea Mediterană și Marea Neagră, cum putem să uh, găsim răspunsuri uh, și proceduri pentru uh, aceste uh, zone. Și cum putem să ne ocupăm și de acele ape care merg dincolo de granițele europene, dar afectează Uniunea Europeană. Pe 29 martie, grupul meu va sponsoriza o audiere Raportorii din umbră au sugerat că ar fi o idee bună să, particip, să participe toată lumea. Toată lumea este invitată, de fapt. Vom avea vorbitori din zona mediterană, din zona Mării Negre, din zona uh, Mării Nordului. Vom discuta ceea ce s-a întâmplat în uh, Golful Mexic pe 28 martie dimineața. Da. First on the mic is, um... Doamna Hall, prima din cei patru colegi care s-au înscris la cuvânt. Mulțumesc. O să, o să încerc să fiu cât mai subcintă. Aș dori să-i mulțumesc lui Vicky Ford foarte mult pentru eforturile depuse și pentru felul în care a cooperat foarte strâns cu raportorii din umbră. Și cred că vă putem ajuta prin amendamente Uh, care ar permite textului să, uh, se, uh, să, să, să, să fie îmbogățit, ținând cont și de constrângerile de scriere. Sunt de acord cu tot ce a spus în legătură cu cooperarea regională și faptul că trebuie să implicăm și operatori din țările vecine neeuropene. Cred că e foarte important și ce ați spus în legătură cu această nevoie de a pune mai bine în aplicare legislația existentă și convențiile existente. Poate că nu e nevoie de instrumente legislative noi acum. Trebuie să ne asigurăm că tot ce e în vigoare funcționează cât mai bine cu putință. Un aspect crucial ar trebui să ne monopolizeze atenția. Există un consens în legătură cu aceste bune practici care sunt foarte importante în legătură cu tipul de foraj uh, care se practică și în orice împrejurări trebuie să uh, te asiguri că în acel domeniu se folosește cele mai bune practici. Însă nu e foarte clar cum uh, putem să punem în aplicare aceste, această măsură și cum ne vom asigura că toate statele membre din Europeană au, care sunt uh, implicate pun în aplicare aceste cele mai bune practici. E o chestiune pe care va trebui să o aprofundăm împreună. Și, în fine, mă bucur că ați vorbit și de faptul că companiile europene ar trebui să aplice aceleași norme oriunde activează, că e vorba de ape europene sau neeuropene, mă bucur că uh, de, spuneți că dacă se activează într-un regim neeuropean acest, uh, aceste, această legislație care vizează și uh, țările terțe se aplică, dar cetățenii europeni ar trebui ca companiile europene să își asume răspunderea oriunde activează în lume. Și cred că e foarte important să găsim o modalitate să ne asigurăm că uh, această măsură e pusă în aplicare și în ce uh, privește platformele petroliere. Doamna Carvalho, îmi cer scuze, uh, urmam lista care mi-a fost lăsată. Doamna Holly este și ea raportor, dar doamna Carvalho trebuia să ia prima cuvântul. Vă rog, aveți cuvântul. Voiam să mă asigur că figurez pe listă. Nu e nicio problemă. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc uh, lui Vicky Ford pentru raportul său și pentru modul deschis uh, uh, cu care, în care a cooperat cu raportorii din umbră. Am patru puncte principale, câteva observații la acest raport. Două dintre ele au fost deja abordate de doamna Ford, spunea că e dispusă să le includă, faptul că raportul se axează mai mult pe uh, petrol, ar trebui să includem și situația gazelor și să discutăm și de terminalele GNL. Raportul acordă o importanță foarte mare industriei și uh, statelor membre. Din punctul meu de vedere, nu e suficient. Ar trebui să avem o coordonare la nivel european, dar și cu statele vecine. Așa cum a spus Fiona Hall, trebuie să vedem cum putem să procedăm. Dar industria aeronautică este un exemplu foarte bun, doamna Forte l-a dat deja. Deci ar trebui să analizăm procedurile din uh, industria aeronautică sau industria aviatică și să uh, profităm de pe urma experienței acestei industrii pentru că uh, așa cum am constatat, în urma unui accident industrial de mare proporții, nu, e nevoie, nu, nu sunt suficiente acțiunile locale sau naționale, e nevoie de coordonare. Și rolul Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă ar trebui să fie extins. Uh, deocamdată rolul agenției vizează doar poluarea navelor, a vaselor, dar uh, ar trebui să-și uh, extindă mandatul, ar trebui, de exemplu, să încerce să coordoneze și uh, alte activități uh, a siguranței, a prevenirii și reacțiile în caz de catastrofă, uh, mai ales accidentele uh, platformelor petroliere sau din industria extractivă de gaze. Uh, Apoi, rolul industriei. În raport se pune foarte mult accentul pe rolul industriei, respectiv faptul că industria poartă răspunderea primară în cazul de accident. Sunt de acord cu tot ce s-a spus în ce privește răspunderea și finanțarea daunelor, dar reglementarea, siguranța, coordonarea, coordonarea reacției în caz de catastrofe – în toate aceste domenii, experiența ne-a arătat că uh, industria importantă, dar nu e suficientă. Ar trebui ca și sectorul public, uh, dar și să existe o acțiune coordonată la nivel european în uh, cazul unui, uh, unei catastrofe sau uh, al unui dezastru. Uh, și, în fine, Raportul acordă o atenție foarte importantă regiunii Mării Nordului, e ușor de înțeles, pentru că majoritatea activităților au loc în această regiune, însă dacă ne uităm la forul, la experiența forului din Marea Nordului pentru activitățile de foraj, ar trebui ca acest for să fie extins și în alte zone, Marea Baltică, Marea Neagră, Marea Mediterană. Companiile europene care sunt prezente la nivel internațional ar trebui să găsească un for echivalent, să aplice norme echivalente. Nu știu cum putem face acest lucru în practică, dar ar trebui să avem aceleași norme, aceleași standarde, indiferent de locul în care o uh, companie activează. Iată sugestiile mele principale. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Skinner, în calitate de raportor din umbră, din partea socialiștilor și a democraților. Sunt convins că nu există nicio altă industrie care să aibă o rată a mortalității atât de mare precum această industrie. În caz de accident, uh, uh, guvele sunt foarte mari. În 1998, cu accidentul Piper Alpha, 166 de lucrători au murit, din 299 pe o singură platformă. În 1994, 650 de oameni au murit într-o rafinărie din Mexic și uh, antevorbitorul meu are dreptate, când petrolul ajunge pe țărm, ne dăm seama care sunt uh, Uh, care sunt pagubele de mediu, dar nu numai economice, ale acestei activități uh, industriale. Trebuie să avem grijă să evităm uh, greșelile, pentru că o astfel de greșeală are efecte atât de mari. Ucide oameni, are consecințe de mediu economice și așa mai departe. Aceste platforme petroliere, la mare adâncime, sunt prea, sunt prea departe de noi și orice ajutor e greu de acordat. Deci trebuie să facem tot ce putem. Și de aceea, în mare măsură, această industrie nu poate să-și permită să vină cu norme mai uh, mici, ci trebuie să accepte tot ce propunem noi în ce privește uh, abordarea de reglementare. Și uh, cred că e aproape un secret recunoscut de toată lumea, că toate sindicatele care sunt implicate în această ramură industrială încearcă să-și protejeze cât mai mult lucrătorii și să aibă un rol și uh, ca expert independent. Deci orice audiere e foarte uh, uh, utilă. Sper ca uh, la aceste audieri să invitați și reprezentanții sindicatelor. Există o federație metalurgistă a sindicatelor în Europa care funcționează foarte bine și avem și alte uh, ramuri sindicale care sunt foarte importante. Uh, pe drept cuvânt menționați gazul. Nu știu cum gazul activează în ce privește presiunea, uh, rezervoarele cu presiune ridicată. Se vorbește tot timpul de petrol, presiunea ridicată în Marea Nordului sau în Europa. Mă întreb dacă nu și gazul vine cu presiune ridicată. Ce se întâmplă? Uh, toată lumea spune că efectul de poluare nu este la fel, dar pe mine m-ar interesa mai mult argumentele tehnice și nu procedurile care sunt în vigoare pentru a atenua consecințele unei astfel de catastrofe naturale. Nu e vorba doar de catastrofe de mediu, trebuie să punem uh, în evidență și siguranța lucrătorilor. Să vedem ce s-a întâmplat la uh, Deep Horizon în apele americane, uh, ar trebui să aibă o influență asupra deciziilor noastre. Să ne gândim, de exemplu, la timpul necesar pentru a face acest înveliș acest capac necesar pentru a ne asigura că se pune capăt uh, scurgerii de petrol. Timpul necesar e greu de acceptat și e greu de acceptat că un astfel de eveniment sau un accident ar putea avea loc în apele europene și în astfel de catastrofe naturale ar trebui să avem reacții mult mai rapide. Ar trebui să ne gândim la acest lucru. Sigur că ar trebui să avem un regulament clar și să nu permitem doar reprezentanților industriei să ne spune că da, rezolvăm problemele. Nu vreau să rănesc pe nimeni în public, sunt sigur că sunt experți. Dar trebuie să avem o atitudine critică și să ne asigurăm că avem cele mai stringente norme, nu numai pentru viețile urmane care pot fi pierdute sau care au fost fi pierdute, ci și pentru că uh, eficiența energetică a acestei ramuri industriale ar putea fi foarte importantă. Se vorbește mult despre un moratoriu privind industria nucleară. Eu aș fi și pentru un moratoriu pentru uh, petrol și gaze. 75% din producția energetică ar scădea astfel. Și poate ne-ar uh, fi bine să ne întoarcem puțin la peșteră. Dar uh, trebuie să avem o astfel de dezbatere. Mă bucur de faptul că raportoarea a venit cu o propunere, a lansat dezbaterea și sper să ajungem la un compromis de calitate. Mulțumesc, domnule Schina, și acum domnul Rubiș. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. În uh, comitetul STOA uh, l-am avut ca invitat pe președintele uh, autorității de reglementare americane. Mai ales având în vedere catastrofa din Japonia, însă cred că ar fi logic să ne gândim la teste de stres pentru platformele offshore ce se întâmplă acolo dacă are loc un cutremur sau un tsunami, ce se întâmplă cu vechile instalații și uh, vechile conducte care nu mai corespund standardelor tehnice actuale. Cred că este un aspect pozitiv faptul că avem această propunere din partea Comisiei. Ar trebui însă să punem lucrurile în noul context și uh, să luăm în considerare Uh, noile evenimente din Japonia și măsurile de securitate ce trebuie luate. Mulțumesc, domnule Rübich. Uh, de la Comisia Europeană, domnul Panic. Thank you, Mr. Chairman, and good morning. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Dați-mi voie să adresez mulțumiri uh, doamnei raportor pentru inițiativa pe care a avut-o și mulțumesc și comisiei care a sprijinit această inițiativă. Este una deosebit de utilă și care își aduce o contribuție prețioasă uh, la dezbaterea pe această temă, una foarte actuală, dar și la foaia de parcurs a comisiei. Știți că în luna octombrie Comisia a publicat un document de strategie politică unde a uh, enunțat mai multe măsuri în ce privește uh, îmbunătățirea securității în domeniul uh, forării offshore. Și am impresia că atât doamna raportor cât și majoritatea membrilor comisiei sunt de acord cu sugestiile comisiei, că trebuie să identificăm uh, domeniile uh, unde e nevoie de acțiuni și în plus trebuie să știm de ce fel de acțiuni este nevoie. Și aș vrea să vă țin la curent cu ce s-a întâmplat din octombrie până în prezent. Noi am continuat să ne gândim la măsuri după ce a fost publicat acest document de strategie, s-a demarat un studiu de impact ca să putem măsura uh, eventualele consecințe ale măsurilor pe care le-am putea întreprinde. Săptămâna aceasta a fost lansată o consultare publică care va dura în jur de două luni și care va permite tuturor europenilor să uh, își uh, exprimă părerea pe această temă. E o consultare care este compusă din uh, întrebări, mai multe întrebări deschise se dau nenumărate oportunități uh, uh, cetățenilor de și părților interesate de a ne spune care este părerea lor și ne-am bazat mult pe uh, uh elementele din uh, documentul comisiei, multe dintre care se regăsesc și în raportul doamnei Ford, pentru că noi ne dorim ca orice fel de uh, măsură politică uh, luată la nivel european să aibă cu adevărat o plus valoare și să permită o eficientizare a uh, respectivei politici. Și sperăm ca până în vara acestui an să putem deja să lansăm primele inițiative. Prin urmare, nu avem timp de pierdut, îndeosebi când ne gândim la impactul pe care îl are sectorul energetic uh, asupra mediului peste tot în lume. Noi considerăm că abordarea generală a raportului este uh, consecventă cu linia noastră de gândire și noi și doamna raportor am identificat aceleași provocări majore și e bine când se menționează acțiuni cât se poate de concrete, de specifice. Și noi suntem gata să le adoptăm în, în momentul în care vom redacta primele inițiative, ținând cont, bineînțeles, și de rezultatul uh, uh, evaluării de impact. Dacă într-adevăr aș vrea să exprim și eu o îngrijorare, fără să vreau să fiu critic și să uh, preiau ce a spus uh, unul dintre raportorii din umbră. Nouă ne place mult această dimensiune europeană menționată în raport. Însă, că uh, aproape că avem senzația că doamna raportor nu îndrăsește să spună cine anume uh, are răspunderea, cine anume trebuie să ia măsuri. În comunicarea noastră din octombrie am spus foarte clar că este mult mai adecvat ca o serie de măsuri să fie luate la nivel european și să nu uh, apese numai pe umerii uh, uh, industriei. Noi ne dorim să existe, de exemplu, reguli uh, uniforme uh, la nivel european în ce privește acordarea de licențe. De asemenea, ne dorim ca evaluarea din punct de vedere tehnic a capacităților uh, companiilor să fie tot în mod uniform evaluată peste tot în Europa. Și toate acestea pentru că ne, ne uh, dorim să garantăm pentru toți uh, locuitorii din Europa că acordarea oricărei noi licențe de um, exploatarea unui zăcământ petrolier offshore nu va însemna un nou risc pentru mediu sau pentru uh, um, viețile umane în general. Am insistat mult și asupra nevoii de transparență. Da, pentru a avea transparență e nevoie de o mai bună comunicare, de uh, un mai bun schimb de informații și eu cred că Comisia are un, are un rol important de jucat dacă uh, va reuși să creeze niște platforme pentru a permite acest schimb de bune practici și de informații. Cred, în consecință, că ar fi bine dacă ne-am gândit dincolo de ce scrie în raport. Președintele întrerupe. Doamne Ford. Pe scurt, vă rog, pentru că am alocat doar o jumătate de oră pentru acest uh, subiect. Vă dau un minut. Um, I, well, I, I agree almost entirely. Sunt aproape în întregime de acord cu ce a fost uh, afirmat da, e adevărat că trebuie să extindem mandatul uh, Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă ca să poată să participe la uh, acțiunile de luat în caz de catastrofă. E important ca toată lumea să vorbească la unison. Deci ar fi bine să folosim aceeași terminologie ca să existe coordonare rapidă în, uh, în cazul unei, unui accident. Și eu spuneam că companiile, așa cum a spus și Peter Skinner, ar trebui să pună undeva niște bani deoparte, bani care se poate să fie folosiți în caz că se întâmplă un accident și companiile trebuie să plătească o, o anumită parte din, din uh, uh, acțiunile de întreprins pentru a repara consecințele acestei uh, catastrofe. În ce privește cele mai bune practici, în ce privește acordarea de licențe, da, exact asta vreau și eu să spun. În ce privește transparența uh, în acest sector industrial, uh, um, împărtășirea informațiilor, schimbul de bune practici, uh, reacția la catastrofe, da, sunt eu de acord că e nevoie de un schimb mai intens de informații și nu numai pe plan european. Noi ne dorim să existe un model global, nu numai un model european. Da, sunt uh, în măsură să vă confirm că vom invita reprezentanți ai sindicatelor la audierea noastră uh, și am înțeles că și uh, colegii de la Comisia Envi vor să se implice. Da, eu n-am nimic împotrivă, trebuie numai să-mi dea un telefon. Da, știm că aceste platforme offshore uh, sunt departe de noi, dar indiferent dacă uh, avem uh, uh sonde uh, pe uh, partea continentală sau în largul mării, um, preocupările la nivelul securității sunt aceleași. Pot să existe mii de victime chiar și cu în cazul platformelor continentale, dacă, să spunem, o catastrofă se întâmplă în miezul nopții. Știu că trebuie să tragem învățăminte în domeniul securității din ce s-a întâmplat în Japonia și eu cred că uneori trebuie să ne gândim la uh, ce uh, potențial amenințare poate să existe din cauza vet vetustității uh, echipamentelor. Unii chiar spuneau că dacă o platformă este mai veche de 5 ani de zile, poate că ar trebui să se ia măsuri mai drastice de securitate decât pentru o platformă care folosește o tehnologie mai recentă. Și, pe de altă parte, uh, există uh, uh, anumite accidente care pot fi mai ușor prevenite sau reparate acum decât era cazul în urmă cu 20 de ani. Da, atât am avut de spus. Și vă mulțumesc. Sunt multe de făcut, dar e un subiect important. Vă mulțumesc. Nu sunt uh, termene. Trecem la următorul punct, integritatea și transparența pieței energiei. Colegul Ceații Marcachis ne va face o, o introducere scurtă. Mulțumesc, domnule președinte, pentru încredere. Vorbim despre integritatea și transparența pieței energetice. Este vorba de o propunere a Comisiei pentru o reglementare specifică unui sector în cadrul reformei uh, piețelor financiare. Îl avem uh, alături de noi astăzi pe Robert, Robert Goebbels. În 2003 am început să ne întrebăm cum trebuie să fie um, abordate problemele de pe piețele financiare în cadrul fi instrumentelor financiare. Um, vorbim acum despre instrumente um, diferite, um, servicii financiare și așa mai departe. Însă, și în domeniul producătorilor și uh, Uh, com comercianților uh, din domeniul energiei, există solicitarea de a avea o lege specifică în acest sens. Propunerea este pe masă, ea uh, preia multe din lucrurile pe care Robert Goebbels în 2003 le-a menționat, însă este adaptată la structurile financiar, financiare din uh, comerțul uh, energetic. De ce avem nevoie de acest uh, act uh, normativ? pentru că uh, energia este, uh, comerțul um, energetic uh, este asigurat pe termen lung, prețul este asigurat și este uh, stabilit pe termen lung. Noi nu, însă nu vrem să îi, nu vrem să tratăm companiile din domeniul energetic la fel ca pe bănci. Și nu putem să cerem aceleași tipuri de asigurări în același timp, însă, vedem că multe dintre tranzacții au loc în afara bursei, um, în operațiuni așa numite uh, over the counter, OTC, um, care au loc uh, la telefon, pe internet, uh, prin contact direct între actori. Este un domeniu care poate invita la abuzuri ce dorește directiva și anume pentru electricitate și gaz să avem un sistem de notificare, să avem o autoritate de transparență a pieței. Este vorba de Agenția pentru cooperarea autorităților de reglementare în domeniul energiei, EISA, a, își are sediul la Ljubljana, a fost um, inaugurată acum câteva săptămâni și uh, va începe să uh, adune date cu privire la tranzacții, tranzacții ce au loc în afara bursei, deci tranzacții extrabursiere. Există însă anumite state membre cum este statul uh, domnului președinte, care a stabilit să creeze o proprie autoritate pentru transparența pieței la nivel național. Și acum ajungem la miezul problemei. Dacă dorim să creăm o astfel de autoritate, ea trebuie să fie o, autorizat, o autoritate unică către care toată lumea furnizează informații cu privire la electricitate și gaz. Trebuie, inclus, uh, și, uh, com, trebuie inclusă uh, componenta uh, de uh, certificate de emisii, pentru că, practic, este imposibil să excluzi sau să decuplezi emisiile de CO2 de electricitate și de gaz. Așadar, prima mea idee pentru care pledez este să includem și comerțul de certificate cu emisii. Pot să înțeleg că Um, petrolul și cărbunele um, urmează niște reguli globale și sunt tranzacționate pe uh, piețe globale, însă nu putem să excludem aici uh, uh, emisiile de carbon. Numai pentru că avem doi comisari, doamna Hedegaard și, doamna, și domnul Oettinger, nu cred că este cazul. Apoi, în ceea ce privește procedura. Domnule președinte, eu nu am nimic împotriva faptului că în Germania uh, autoritatea uh, națională să fie inclusă în această, în această procedură. Însă, primul destinatar al informațiilor trebuie să fie autoritatea de la Ljubljana. Însă, invers, dacă, are loc, dacă există o suspiciune sau are loc chiar un abuz, atunci această agenție de la nivel european se adresează statelor membre care să acționeze. Deci, uh, EISA ar um, notifica, practic, autoritățile naționale cu privire la uh, posibilul abuz și statul membru decide ce are de făcut. Însă ar trebui să existe o singură, uh, un singur punct de contact există și autorități responsabile la nivelul statelor membre care se ocupă de abuzurile ce au loc pe piață și așa mai departe. Chiar și mai bine totul ar fi dacă totul uh, s-ar întâmpla pe bursă și atunci nu am avea această situație. Dar nu putem porni de la această premisă pentru că pe unele piețe 70-80% din tranzacții au loc în afara bursei și din acest motiv avem nevoie aici de o reglementare. Când se ajunge în situații de abuz sau um, de încălcări ale reglementărilor, trebuie să existe o procedură unitară, armonizată. Ce s-ar întâmpla dacă nu am avea o astfel de procedură, dacă ar exista interpretări diferite sau niveluri um, de sancțiuni diferite? Ei bine, Uh, atunci practicile ilegale ar merge exact în țările unde uh, penalitățile ar fi mai mici. De aceea, penalitățile și sancțiunile trebuie să fie aceleași. Se mai pune întrebarea de la ce volum, de la ce cifră încolo să se uh, intervină. Trebuie să stabilim sau să ne gândim la o regulă de minimis. Încă nu știm care ar putea fi ea, ar trebui să lăsăm la uh, latitudinea Comisiei să vină cu o astfel de cifră prin acte delegate. Aceste acte delegate sunt prevăzute în text, însă formularea este prea uh, extinsă aici. Eu cred că aceste acte delegate trebuie să fie uh, restrânse la anumite domenii, însă uh, stabilirea unor plafoane, a unor praguri, trebuie să fie lăsată prin acte delegate la uh, latitudinea comisiei. Comisia trebuie să stabilească aceste lucruri. Apoi, uh, un sistem de uh, autorizare, de înregistrare a uh, comercianților, a uh, întreprinderilor din acest domeniu. Există state membre în care există această obligativitate, există alte state membre în care nu există această obligativitate. Și aici și noi și Consiliul suntem de acord că uh, Um, trebuie să existe un um, sistem european, nu și cei mai mici operatori ar trebui să se uh, înscrie, însă de la, un anumită, de la o anumită mărime în sus ar trebui să fie obligator, obligatoriu. Ce se întâmplă cu agenția, cu ESA? Există agenții similare în Statele Unite, în Japonia și acestea dispun de un personal mult mai numeros decât 25 de persoane, cum este prevăzut pentru Agenția Europeană. Analizarea fluxurilor de date care e, vor fi um, de analizat nu va putea fi făcută numai de 25 de oameni. Poate va fi nevoie și de unul sau chiar două uh, birouri de legătură unde le-am stabilit. Ne putem gândi la Bruxelles pentru că ar fi mai aproape de comisie, de uh, reuniunile uh, uh autorităților de reglementare uh, la nivel național, dar am și uh, obține experți foarte competenți. De multe ori uh, aceștia nu vor să meargă în țări mai îndepărtate uh, Um, poate nu vor să se ducă la Ljubljana, chiar dacă este um, un oraș foarte frumos. Um, experții de top au și copii, au nevoie de școli internaționale, este mai complicat. Apoi, definițiile. Ele nu sunt suficient de clare, uh, sunt preluate din raportul lui Robert Goebbels. Trebuie ca acestea să fie mai clare, pentru că sunt prea deschise. Trebuie să facem o diferențiere mai clară între piața pentru electricitate și piața pentru gaz. Există mecanisme diferite aici uh, care trebuie să fie clarificate. Trebuie să facem și alte diferențieri, cum ar fi notificarea unor persoane uh, și să trecem la uh, notificarea de tranzacții. Și apoi trebuie să închidem lacunele Uh, față de MIFID și alte instrumente. Deci trebuie să, uh, să stabilim și mai clar legătura între EISA și uh, ESMA, Autoritatea pentru Piețe. Mulțumesc, nu în ultimul rând, tuturor colegilor pentru comentarii și pentru foarte bună cooperare. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Am vrut doar să mă asigur uh, că și alți colegi vor putea interveni. Domnul Svoboda. Mulțumesc, voi încerca să fiu succint, pentru că oricum sunt de acord cu raportorul în multe puncte. Este important să avem o reglementare specifică sectorului uh, și să, în același timp, să includem și uh, emisiile de carbon, pentru că dacă sunt incluși mai mulți actori, sunt în proximitate și funcționează totul mai bine. Um, actorii serioși își și doresc astfel de reglementări. Importante, important este și aspectul informațiilor. Trebuie să avem criterii, linii foarte clare pentru informațiile ce trebuie furnizate, pentru că dacă nu există oameni diferiți care primesc informații diferite și nu e bine. Aș dori să subliniez ceea ce a spus colegul Markakis în ceea ce privește definițiile. Nu putem să lăsăm asta numai la latitudinea actelor delegate. Să vă dau un exemplu. Dacă un producător de energie trebuie să închidă o centrală brusc, dar în momentul în care închide această centrală, cumpără curent, Uh, este asta uh, un abuz pentru că știe că va închide uh, centrala sa. Nu este vorba aici de a sancționa pe unii sau pe alții, ci de a sancționa abuzurile. Este nevoie de, situații, de o situație clară în ceea ce privește sancțiunile și acțiunile pe care le iau autoritățile naționale să nu se întâmple, să nu se ajungă în situația în care în anumite țări să se concentreze foarte multe, activități, foarte multe activități, unele ilegale, pentru că se știe că acolo totul este permis. Vă mulțumesc. Domnul Gheorg. Mulțumesc, domnule președinte. Mama Reța. A. Permiteți-mi să încep cu Uh, un aspect pe care l-am mai menționat astăzi uh, deja. Politica energetică europeană nu are nevoie de noi reguli, ci de aplicarea regulilor deja existente. Și, bineînțeles, este nevoie de noi infrastructuri, apoi de-abia vom avea nevoie de noi reglementări. Subiectul pe care îl discutăm acum este însă o excepție. O excepție care confirmă regula. transparența piețelor este necesară și trebuie să se, cre- să se asigure această transparență în paralel cu aplicarea reglementărilor existente și crearea infrastructurii. Și pentru asta este nevoie de reglementări la nivel european, pentru că nu este, cele la nivel național nu sunt sufic- suficiente. Avem nevoie de aceste reglementări uh, Uh, similare cu reglementările din domeniul bancar, pentru că cele din domeniul bancar nu sunt utilizabile și aplicabile aici. Propunerea Comisiei este una de calitate care ne permite să ajungem la un consens, poate chiar la un acord în primă lectură. Bineînțeles, uh, va, vor trebui clarificate unele aspecte, cele menționate mai exact de către domnul raportor. Eu aș dori să mă refer la unele puncte, și anume, cui trebuie să raporteze uh, întreprinderile, apoi ce date trebuie să, să furnizeze, în al treilea rând, cum sunt, trebuie sau trebuie să uh, fie protejate aceste date și, în al patrulea rând, tranzacțiile. În primul rând, cui trebuie livrate datele? Știu că aici Consiliul are păreri împărțite, dar eu cred că o soluție logică ar fi dacă s-ar trimite informațiile către EISA și asta din mai multe motive. Odată, autoritățile naționale ar avea acces prin această uh, agenție la aceste date, apoi agențiile naționale ar putea obține uh, noi informații din partea piețelor pe baza uh, celor obținute de la agenție. Deci, uh, agenția din Ljubljana trebuie să fie uh, locul care adună toate informațiile. Nu știu dacă școlile internaționale sunt la standardul dorit la Ljubljana, trebuie să mai discutăm despre asta. Nu știu unde uh, este cel mai bun loc din Uniunea Europeană din acest punct de vedere, dar vom putea discuta asta în viitor. Al doilea punct. Ce date trebuie furnizate către această agenție? Aici Comisia a ales ca soluție actele delegate. În, în principiu nu avem o problemă cu asta atâta timp cât Comisia ia în considerare anumite aspecte. Și atâta timp cât suntem și noi consultați de îndată ce au fost stabilite detaliile. Aceste date trebuie să fie suficient de cuprinzătoare, trebuie să, fie, să existe un echilibru însă între uh, costurile raportării și beneficiile acesteia și, în al treilea rând, aceste raportări trebuie să aibă loc în timp util. Dacă aceste aspecte sunt luate în considerare, atunci uh, putem reglementa în mod adecvat datele ce trebuie furnizate. În al treilea rând, era vorba de protecția acestor date. Este evident faptul că s-ar furniza date sensibile. Dacă acestea ar ajunge la concurenți din afara, agenției, din afara agenției, atunci, bineînțeles, ar putea exista o reticență de a furniza aceste date. Deci trebuie să ne asigurăm că datele sunt protejate în, în orice condiții. Și ultimul punct, problema sancțiunilor. Înțeleg îngrijorarea uh, cu privire la sancțiunile diferite din diferitele state membre și uh, la faptul că activitățile uh, ar avea loc mai ales în statele cu sancțiuni mai, mai puțin stricte. Însă, trebuie să nu uităm faptul că impunerea de sancțiuni în acest domeniu uh, ține de competența statelor membre. Deci trebuie să găsim un compromis aici în text. Acestea erau sub sugestiile uh, mele. Cu siguranță putem uh, ajunge la un acord în viitor. Cred chiar că există posibilitatea unui acord în prima lectură. Vă mulțumesc! Mai avem șapte sau opt minute și patru persoane înscrise la cuvânt. Domnul Goebbels este primul. Vă rog. Merci, président. Rapidissimo. Euh, je suis... Euh, Domnule președinte, eu sunt raportor pentru aviz la Comisia Econ pe acest subiect și tocmai mi-am terminat raportul. Am să-l trimit mâine secretariatului Comisiei și Tocmai mi-am dorit ca la Comisia Econ avizul să fie redactat cât mai repede cu putință, astfel încât colegul Cacimarcachis, în care am toată încrederea, să poată să țină cont de observațiile noastre. Câteva remarce trebuie, uh, este chiar uh, o obligație să includem tranzacțiile extrabursiere, pentru că mai mult de 70% din contracte sunt încheiate în afara uh, bursei și a piețelor deja reglementate. Doream să mai subliniez că este indispensabil să dăm agenției de la Ljubljana resursele financiare căci altfel orice fel de operațiune pe care aceasta ar încerca să o facă va fi uh, anihilată. Comisia s-a inspirat din directiva asupra abuzului de piață, dar a și anticipat eventualele amendamente care ar putea veni din partea Parlamentului. Și avem o problemă reală, căci dacă uh, am refuzat acum niște uh, prevederi pe care le-am acceptat în cadrul directivei abuzului de piață, am uh, fi incoerenți cu noi înșine. De asemenea, trebuie să ne gândim exact ce fel de informații trebuie comunicate agenției uh, EISA pentru ca aceasta să nu fie inundată de tot felul de informații absolut inutile. Trebuie să vizăm uh, tranzacțiile cele mai importante. În plus, avem nevoie de sancțiuni eficace. Colegul care a vorbit înaintea mea spunea că riscăm uh, să avem o concentrare a negocianților în acele țări în care sancțiunile sunt mai puțin aspre. Eu nu cred că așa ceva se poate întâmpla. Evident că sancțiunile sunt de competența uh, uh, legislatorului național, dar Uniunea Europeană are și ea uh, un dreptul la cuvânt în acest domeniu. O ultimă observație. Colegul Cațimarcachis vrea să includă și piața emisiilor de dioxid de carbon. Eu nu am făcut o propunere în acest sens. Oricum am văzut că pe această piață deja au avut loc uh, manipulări, uh, tranzacții cu, uh, care pot să fie pedepsite penal și este evident că trebuie să ne asigurăm că nu există uh, uh, un conflict de interese uh, pe această piață. Doamna Țicău. Prezidentă. Am uh, vrut uh, să spun exact uh, ceea ce a menționat domnul Goebbels puțin mai devreme și anume faptul că în ceea ce privește piața de um, emisii de schimbului de certificate de emisii, din păcate au fost fraude, atacuri informatice și este important să învățăm din acea lecție și să fie luate măsurile necesare. Uh, este absolut uh, necesar uh, să se asigure transparența pieței de energie și spun lucrul acesta întrucât, din păcate, cetățenii europeni nu înțeleg, simt doar că prețurile tot cresc, că este tot mai greu pentru ei să plătească factura la utilități. Tot mai mulți cetățeni europeni sunt supuși riscului sărăciei energetice, deci cheltuie aproape o treime din veniturile lor pentru uh, utilități și cred că avem uh, o datorie de a asigura transparența pieței de energie astfel încât uh, să poată fi vizualizat modul în care sunt constituite prețurile și un ultim lucru pe care aș vrea să l menționez se referă la TVA ul aplicabil în diferite state membre pentru Uh, diferite produse și uh, servicii uh, din domeniul energiei. Cred că și acest lucru are un impact asupra prețului final care ajunge la consumatori. Mulțumesc! Paul Rubiș. Domnul Rubiș. Da, Mulțumesc, domnule președinte. Două puncte. În primul rând, în America, s-a reușit separarea foarte clară în comerțul cu petrol între um, un comerț fizic și un um, comerț financiar uh, și tranzacții financiare, uh, practic petrolul pe hârtie și cred că ar trebui să uh, încercăm să facem același lucru și în Europa când este vorba de uh, emisiile de CO2 și uh, comercializarea certificatelor, uh, trebuie iarăși să se facă o separare îns, între ce există într-adevăr și ce este tranzacțional. Tranzacționat. Vedem că și în Japonia au crescut prețurile la certificate de emisii și trebuie să ne întrebăm ce înseamnă această criză în stabilirea obiectivelor la nivel european vom vedea că va exista un vedem că va exista un moratoriu pentru centrale nucleare în Germania, deci va fi mai greu să ne atingem obiectivele. Poate că ar trebui să revizuim unele dintre aceste obiective. Transparența pe piețele financiare poate fi stabilită și printr-o taxă pe tranzacțiile financiare. Dacă este o sumă foarte mică, pe baza acesteia se pot uh, calcula și se pot face unele statistici foarte obiective. Domnul Tosnovski. Dacă velmi, velmi stručně, rychle. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu foarte succint pentru că știu că nu ne-a mai rămas mult timp. Mă bucur că domnul Kacimarkakis s-a ocupat atât de bine de acest subiect foarte dificil. Da, am spus că este un mediu foarte eterogen, situația din statele membre este uh, diferită și regulile sunt diferite. Cred că motivul pentru care trebuie să avem reguli uh, armonizate pentru autoritățile naționale de reglementare este evident pentru toată lumea. Da, se vorbește despre uh, transmiterea de date, dar e vorba despre date cu un caracter sensibil. Regulile clare sunt indispensabile și mai ales cu privire la informațiile care trebuie să fie disponibile. Este un moment de răscruce. Statele membre vor trebui să implementeze reguli clare și bine definite și să știe exact care sunt următorii pași pe care trebuie să-i întreprindă. Da, există diferențe între statele membre, există diferențe și între uh, uh, felul în care sunt uh, tratate, exploatate datele în statele membre. Nu, to- nu toate aceste state se fac abuzuri presiunea este mare. Eu am uh, toată uh, dorința de a coopera cu domnul Cachis. Mulțumim, Comisia. Dar pe scurt, vă rog. Thank you very much uh, for the opportunity. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o acordați. Da. Vă mulțumesc și pentru entuziasmul cu care ați uh, tratat acest uh, dosar. Tot uh, ce s-a evocat în această discuție arată că toată lumea a înțeles foarte bine care este miza și merg în direcția cea bună. Am avut deja ocazia să discutăm cu o parte din deputați care sunt prezenți în sală și am preluat deja o parte din sugestiile lor care deja au fost uh, discutate la grupul de, de la Consiliu, grupul cu privire la energie. Și avem mare încredere în faptul că chestiunile pe care le-ați ridicat vor fi soluționate într-un fel sau altul. Unele deja au fost uh, abordate în amănunt. Aș dori doar să profit de această ocazie pentru a mă pune la dispoziția dumneavoastră. Dacă doriți să avem ședințe bilaterale, sunt gata să vă aduc lămuriri suplimentare la toate aspectele care au fost evocate aici. Vă mulțumesc. Domnul raportor, la final. Mulțumesc tuturor uh, colegilor pentru cooperare și pentru faptul că susțin uh, propunerile mele, pentru că atunci când este vorba de includerea emisiilor de CO2 și așa mai departe, avem nevoie de acest sprijin, trebuie să negociem cu Consiliul. Am avut un schimb însă foarte bun și cu Consiliul, dar și cu uh, Comisia. Cred că putem ajunge la un acord în primă lectură din punct de vedere al programului Trebuie să vă spun că este drept că în a doua jumătate a anului uh, există foarte multe um, dosare uh, sub președinția um, poloneză uh, și colegul Gheorg um, insistă pe un acord în primă lectură sub președinția maghiară. Este un, un dosar tehnic, dar cred că putem ajunge la acest acord. Săptămâna viitoare raportul meu va fi gata, săptămâna următoare apoi va fi disponibil tuturor. Pe 19 aprilie va fi termenul pentru amendamente și dacă lucrăm bine pe 26 mai vom putea să adoptăm acest, acest raport în comisie. Președintele, mulțumesc pentru faptul că ați fost atât de succint, mulțumesc, um, mulțumesc colegilor, domnul președinte mulțumește și interpreților. Și vă amintesc că mâine are loc o audiere între 9 și 12.30, o emisie, o uh, audiere cu privire la relocarea uh, emisiilor. Vă urez o zi frumoasă!